Cred că ar trebui să începem. N-a venit toată lumea, dar avem o ordine de zi foarte complicată. Aș vrea să încep cu punctul zece din ordinea de zi și anume modificarea regulamentului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau care au o situație financiară foarte gravă. Vreau să vă reamintesc că în decembrie și ianuarie am discutat de trei ori în comisie cu participarea tuturor instituțiilor implicate uh, ceea ce înseamnă Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Investiții și am ascultat de asemenea și cele au spus, ce spuse de președintele grupului de inițiativă pentru Grecia, care sunt caracteristicile am făcut de asemenea niște pregătiri tehnice din partea comisiei și am primit și clarificări suplimentare în scris. Uh, de asemenea, am avut reuniuni cu raportorii din umbră și cred că această discuție a fost foarte lungă și nici nu mi-aduc aminte de o discuție atât de lungă ca uh, această discuție. Este o chestiune foarte importantă pentru o țară ca Grecia, de exemplu. Iar în ceea ce privește procesul, planul este ca astăzi să facem o prezentare și o discuție iar apoi termenul pentru amendamente este 1 martie și apoi vom vota în comisie pe 20 martie, ceea ce ne va permite să putem să votăm în plenară în aprilie, iar semnătura să aibă loc în mai, dacă respectăm acest calendar. Aș dori de asemenea să vă spun că la prima reuniune am fost de acord că ar trebui să mergem la acord în prima lectură a, acestui nou, acestei noi modificări a regulamentului din cauza urgenței situației Consiliu a început să lucreze la acest instrument numai în ianuarie. Am avut timp foarte puțin să discutăm acest uh, document între instituții și să negociem cele mai importante chestiuni. Cu toate acestea, foarte repede am reușit să ajungem la un consens pe marginea majorității chestiunilor pe care le considerăm importante pentru acest regulament. Așa că astăzi situația este următoarea. Consiliul la nivelul Coreper ar putea să susțină acest document Eh, pe 14 martie, eh, cooperăm îndeaproape ca să nu ne blocăm unii pe alții în acest proces. Poate că vă aduceți aminte că ideea acestor modificări este, se regăsește în realitatea din Grecia. Și anume că proiectele majore din Grecia, în domeniul infrastructurii mai ales, au fost blocate de luni de zile din cauza lipsei de cofinanțare privată. Deci acest instrument de împărțire a riscului se adresează în primul rând accesul la cofinanțare privată pentru proiectele care sunt cofinanțate în felul acesta pentru că ele generează venit și e vorba de proiecte care au anumite limite în ceea ce privește regulamentul ajutorului de stat. În cazul Greciei, dacă nu aveam această susținere prin instrumentul împărțirii riscului cu sectorul uh, privat, sectorul nu va fi deblocat și va duce la consecințe financiare pentru finanțele publice din Grecia, ceea ce înseamnă plata unor amenzi concesionarilor și așa mai departe. Deci este o situație specifică în Grecia care se află la baza acestui, acestei modificări a regulamentului. Modificarea este deschisă pentru toate țările care intră astăzi în acest mecanism de asistență macroeconomică, ceea ce înseamnă Irlanda, Portugalia și România. Și aș dori de asemenea să spun că deocamdată Grecia este cea care și-a exprimat interesul și care e chiar forțată să apeleze la acest tip de instrument. Nu știm dacă alte țări Uh, vor încerca să facă apel la acest instrument. Este un proiect care va folosi angajamentele de anul acesta și de anul viitor din politica de coeziune și la mijlocul anului viitor întregul proces uh, de a face cerere pentru folosirea acestor angajamente din partea statelor membre se va fi finalizat. Trebuie să ne referim la câteva chestiuni. A fost vorba de chestiuni juridice și tehnice. Uh, Uh, aduse în discuție de serviciul juridic, am cooperat cu serviciul juridic, a trebuit să modificăm uh, propunerea inițială făcută de comisie, am făcut modificări puternice pentru că propunerea inițială pleca de la ideea că avem nevoie de o clauză de facilitare, iar detaliile o să vină apoi cu acordurile specifice. În cele din urmă am ajuns la niște modificări mult mai specifice toate instrumentele majore sunt clarificate în instrumentul respectiv, în această modificare a regulamentului, și anume definiția facilității instrumentului pentru împărțirea riscului, care leagă de sistemele deja existente de împărire a riscului. Există de asemenea mai multe elemente referitoare la proceduri Uh, apoi explicația procedurilor. Au fost două chestiuni majore, importante pentru Parlament, pe care aș dori uh, să le menționez. În primul rând, uh, domeniul de aplicare geografic, care sunt țările care ar trebui să aibă acces la acest instrument, iar unii dintre colegi spuneau că ar trebui să fie deschisă tuturor statelor, altele, alții doreau să limiteze ca regulamentul anterior atât uh, statelor care au probleme cât și celor care sunt cuprinse în mecanismul de asistență macroeconomică iar s-a pus problema capacității tehnice a Comisiei. Uh, este o sarcină administrativă nouă care a apărut la nivelul acestei politici, la nivelul Consiliului. S-a discutat de asemenea cu multă putere în sensul limitării maxime a domeniului, a zonei geografice de aplicare. Adevărul este că numai Grecia și-a exprimat interesul pentru acest instrument, așa că în cele din urmă am ajuns la aceeași abordare ca la modificările anterioare de la sfârșitul anului, deci sunt țările cuprinse în aceste Uh, mecanisme de asistență macrofinanciară, dar cele care sunt deja cuprinse, cele patru țări pe care le-am numit deja, Letonia, Ungaria, nu sunt cuprinse în acest instrument acum. Iar a... deci am ajuns la un acord pe marginea acestei chestiuni care mi se pare rațional. A doua chestiune, foarte grea de fapt, era legată eligibilitatea proiectelor, adică tipurile de proiecte eligibile. Au fost două poziții, o poziție care este justificată, adică sugestia de a limita domeniul de aplicare al proiectelor eligibile numai la proiectele care sunt finanțate sau cofinanțate în cadrul politicii de coeziune, de fondul de coeziune, de asemenea, anumiți colegi la nivelul Parlamentului uh, doreau să cuprindă toate proiectele, nu numai cele din politica de coeziune și cele finanțate de FEDER. Uh, s-au adus argumente importante care uh, în cele din urmă ne-au făcut să ajungem la soluția corectă. Important, un argument important a fost prioritatea uh, proiectelor de politică de coeziune, pentru că aici avem problema astăzi în Grecia și dacă Banca Europeană de Investiții sau alte instituții financiare au un spectru de proiecte foarte larg, ele vor alege proiectele cele mai atractive în ceea ce privește beneficiile financiare sau facilitatea implementării, ceea ce uh, noi nu dorim să se împingă la o parte proiectele din domeniul politicii de coeziune. Deci noi am spus clar că trebuie să fie politica de coeziune, am ajuns la un compromis. Și anume, prioritatea absolută trebuie să fie proiectele din politica de coeziune și am adăugat și posibilitatea de a include proiecte care se aliniază la obiectivele politicii de coeziune și care se aliniază și la uh, programele de referință, cadrele de referință naționale din statele membre. Deci avem prioritizarea proiectelor din politica de coeziune, dar și posibilitatea de a trece dincolo de aceste proiecte la alte proiecte care sunt de asemenea aliniate la obiectivele politicii de coeziune, pentru că evident trebuie să ținem cont de faptul că pentru Banca Europeană de Investiții sau pentru orice altă instituție financiară, hotărârea se va lua pe, de la caz la caz se vor face toate analizele necesare economice pe baza cărora acestor instituții financiare vor lua decizii. Există, firește, și acolo criterii de eficiență. Uh, și am ajuns la acest compromis care, după părerea noastră, răspunde la cerința noastră ca politica de coeziune să se adreseze în primul și în primul rând acestor proiecte. Cam asta ar fi în esență discuția care a avut loc până acum. După cum spuneam, toate instituțiile, inclusiv Banca Europeană de Investiții, au considerat că documentul de astăzi, compromisul de astăzi este acceptabil și că putem să trecem foarte repede uh, conform procedurilor, uh, să urmăm calendarul pe care l-am menționat la început. Aș dori acum să dau cuvântul raportorilor din umbră dacă au de spus ceva, doamna Clever. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru foarte bună cooperare din ultimele câteva luni. Pentru mine, în acest moment, eu cred că Parlamentul European trebuie să fie destul de mulțumit de rezultatele pe care le-am obținut în timpul acestui proces. Am ajuns la anumite acorduri care nu erau atât de clare la început. Raportul este unul foarte tehnic, foarte detaliat are multe dispoziții tehnice în care nu vom intra acum, dar sunt foarte mulțumită că Banca Europeană de Investiții uh, are o poziție atât de puternică, uh, că e implicată atât de mult în acest instrument, uh, în aceste instrumente financiare pe care vom avea ocazia să le utilizăm în următorul an și jumătate. Uh, este vital să respectăm calendarul pe care l-ați menționat dumneavoastră la început, pentru că astfel am putea să ajutăm Grecia. În momentul de față, Grecia este țara care are deja pregătite proiecte pentru uh, punere în aplicare a acestui instrument și deci am, ar trebui într-adevăr să ajungem uh, cu adoptarea documentului în plenară în aprilie și vreau să-i rog pe colegi să facă tot ce pot în acest sens. În ceea ce privește toate celelalte instrumente, toate celelalte elemente, sunt foarte mulțumită, în primul rând, de definiții. Prima dezbatere pe care am avut-o în comisie, poate vă aduceți aminte, a fost uh, tocmai pe tema definițiilor. Nu era foarte clar cum uh, se definesc conceptele, în ce măsură și cum anume se va implica în acest proces Banca Europeană de Investiții și sunt foarte mulțumită de rezultatele obținute. Am uh, doar o întrebare, o adresez uh, Comisiei, pentru că dumneavoastră menționați uh, un lucru și nu e foarte clar pentru mine. La amendamentul nou, atunci când vorbim despre aceste organismele sectorului public, național, internațional, celelalte instituții, uh, pe lângă BEI care ar putea să contribuie. E întrebarea mea personală, vreau să vă întreb dacă există cumva voința acestor organisme de a se implica Există vreo un astfel de organism care dorește să coopereze în astfel de proiecte în decursul anului următor? Asta ar fi singura chestiune unde am nelămuriri. În rest nu am întrebări pentru că ne-am întâlnit de atâtea ori cu toate persoanele interesate, cu banca, cu comisia, cu toți ceilalți raportori din umbră, încât toate întrebările mele au fost clarificate în aceste discuții. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Ramona Mănescu nu este aici. Ivan Scott Mani, sunt numele ALDE. Da, la început am uh, împărțit această responsabilitate cu Ramona. Eu am două întrebări pentru doamna raportor. În primul rând, e clară care va fi calificarea țărilor care ar putea să ceară aplicarea acestui instrument? Sau încă trebuie clarificate lucrurile aici? Pentru că la început întrebarea era dacă era vorba despre țările care sunt în dificultate din cauza fondurilor achiziționate și erau tot felul de probleme, pentru că băncile nu voiau să dea credite, autoritățile de gestiune sau uh, guvernul sau ministrul de finanțe. Acum, este clară situația? E vorba doar de Grecia sau e clară toată lista? Și cea de-a doua întrebare. Acum câțiva ani eram șeful unei bănci și s-a discutat ideea că BEI va cere niște garanții, nu doar proiectele pentru, ca bază de finanțare, pentru că dacă BEI se implică mai profund în finanțarea proiectelor, BEI dă garanții țărilor, băncilor comerciale din interiorul țărilor. Cine va furniza atunci banii pentru proiecte. Băncile comerciale din interiorul țării trebuie să se ocupe de întreaga expertiză. Asta înseamnă Oare că BEI va face o expertiză paralelă? Sau am înțeles că exista ideea ca BEI să ceară anumite garanții în cazul în care ceva nu merge bine. Pentru că dacă, într-adevăr, ceva nu merge bine, atunci BEI trebuie să aibă niște garanții, niște rezerve uh, pentru astfel de situații, pentru că acest lucru este vital pentru o bancă. Mulțumesc. Doamna președintă, fără microfon. Mulțumesc. Mulțumesc pentru explicații. Ehm, eu am primit uh, aceste clarificări de la asistenta mea pentru că ieri nu am pus să fiu aici, dar poziția noastră este, este foarte clară. Instrumentul în sine se bucură de susținerea noastră. Pe de altă parte însă, ne îngrijorează faptul că prin facilitarea finanțării proiectelor să nu cumva să ajungă să fie finanțate și proiecte care nu au foarte mult sens economic. De aceea, pentru mine ar fi important să știu că proiectele care uh, nu au fost deja uh, discutate, care să fie uh, pe o listă clar verificată, trebuie toate, să facă obiectul unei analize costuri-beneficii și trebuie de asemenea să uh, fie discutate și în uh, parlamente. Și vom face un amendament în acest sens. Mulțumesc. Doamna președinte, din nou fără microfon. Domnul Vlasac. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am doar câteva observații de făcut. Eu cred că în cazul țărilor cum e Grecia, eh, ei bine, putem să ajutăm cu niște investiții mai bine orientate. Înțelegem că țările respective au uh, dificultăți de a, în a accesa finanțarea privată și e clar că putem să le ajutăm dacă implicăm Banca Europeană de Investiții în acest proces. Dar întrebarea nu este doar cum se va investi. E foarte, ce e foarte important e ca aceste proiecte să fie foarte specifice, foarte bine orientate spre creșterea locurilor de muncă, uh, creșterea concurenței, competitivității acestei țări, uh, spre dezvoltarea și creșterea țării respective. Deci ar trebui să subliniem mai mult că este foarte important modul în care se vor selecționa proiectele. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc la Merfanistel Roy. Mulțumesc, domnule președinte. Eu tocmai am fost la Comisia ITRE. Înainte să vin, îmi cer scuze dacă am ratat ceva important. Dar, din câte înțeleg eu, apele s-au mai liniștit acum, după toate discuțiile și pregătirile din Consiliu. În această perioadă nouă, 2014-2020, acest tip de instrumente sunt prevăzute, ele Um, deja au fost uh, utilizate și deci au dovedit uh, valoarea. Mi-aduc aminte de vreo două ori în discuții precedente în uh, comisia noastră că, că voiam să adaptăm regulamentul existent. Asta e o sarcină destul de importantă pentru următoarea perioadă de finanțare. Trebuie să ne asigurăm dacă într-adevăr e necesar acest lucru. Și senzația mea e, dacă ne uităm la uh, care e capacitatea de absorpție, care sunt uh, performanțele, care sunt realizările, mai ales în zonele cele mai afectate de criza economică. Deci senzația mea, spuneam, este că acest tip de instrument s-ar putea să fie necesar pentru a, a acorda o, o marjă mai mare de manevră țărilor și pentru ca impactul fondurilor să fie mai mare. Domnul Baros a spus ieri că atunci când, merge în Gre- că atunci când vorbim despre Grecia, trebuie să fim uh, destul de precauți atunci când vorbim despre utilizarea resurselor existente și a instrumentelor existente. Pentru că Problema mare este rata foarte scăzută de absorpție a acestor fonduri, care se datorează incertitudinilor în ceea ce privește cofinanțarea. E foarte important să ne asigurăm că aceste instrumente aduc uh, cu ele riscuri mai scăzute. Cred că acest lucru ar îmbunătăți situația. În grupul meu politic uh, s-au făcut niște uh, plângeri și au fost aduse critici cu privire la pașii pe care trebuie să-i facem acum. Unii au întrebat dacă nu putem să folosim pur și simplu mai departe instrumentele pe care le avem și poate ar trebui să gândim puțin mai bine lucrurile. Există o comunicare a Comisiei Europene și un document de lucru privind instrumentele financiare din politicile de coeziune. Acest document a fost emis pe 27 februarie, din câte am înțeles. În acest document se spune cum anume vor fi utilizate noile instrumente. Și vedem aceeași filozofie în regulamentul actual, și anume, aceleași instrumente pot să asigure un angajament deplin din partea statelor membre în ceea ce privește măsuri de supraveghere, de monitorizare, cu aceiași bani. Deci dacă luăm aceiași bani s-ar putea să existe țări care sunt într-o situație mai dificilă, dar aceiași bani pot fi mai bine folosiți în aceste țări. Comisia pentru Afaceri Regionale uh, trece de asemenea printr-o situație foarte dificilă și trebuie să ne dăm seama că trebuie să ne schimbăm modul de gândire și abordarea față de anumite lucruri. Eu, unul, sunt convins că ar trebui într-adevăr să ne schimbăm modul de gândire. Nu doar că putem să o facem, ci și că ar trebui să o facem. Am discutat de asemenea cu colegi din Comisia pentru Control Bugetar și am văzut că sunt acolo niște ezitări cu privire la modificarea regulamentului. De această dezbatere, fie că va avea loc mai devreme sau mai târziu, ea va avea loc. Și în ceea ce ne privește pe noi, în comisia noastră, trebuie să ne pregătim niște argumente foarte bune. Pentru că dacă nu o vom face, vom ajunge, poate, în situația în care toate pregătirile din grupul meu și din alte grupuri vom ajunge la o discuție în care vom avea foarte multe rezerve, fiecare de partea lui. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc, Sean Kelly. Mulțumesc. În primul rând, vreau să salut uh, evoluțiile menționate de doamna președinte, pentru că statele membre, anumite state membre și oamenii din aceste state membre începeau să-și piardă răbdarea cu privire la uh, inițiativele europene care să ajute crearea de locuri de muncă și de să ofere mai multă certitudine. Am două întrebări pentru mine, pentru o mai bună înțelegere. E vorba de acești 82 de miliarde care au fost anunanți, anunțați în această vară pentru crearea de locuri de muncă. Și vreau să știu dacă guvernele trebuie să facă cerere pentru acești bani și dacă da, atunci despre ce fel de proiecte e vorba? Putem să avem proiecte în domeniul energiei, de exemplu, și pentru o țară ca Irlanda, care este destul de bogată uh, ca PIB, de exemplu, uh, am primit mai mulți bani prin acest instrument decât ceea ce primim deja prin fondurile de coeziune, fondurile structurale? Sau uh, pentru că prin fondurile de coeziune și fondurile structurale poate că nu primim atât de mulți bani ca și alte state membre. Și vreau să știu dacă acest prog aceste programe vor merge mai departe și în 2014-2015 sau nu. Petru Luhan. În primul rând, consider foarte necesar o astfel de dezbatere. S-au menționat mai multe motive pentru care gradul de absorpție în unele state este foarte limitat, pe drept. Într-adevăr, trebuie să facem ceva și nu că trebuie să facem ceva, trebuie să facem ceva urgent pentru a spori gradul de absorpție, pentru că de altfel discutăm la infinit aici și cu siguranță nu vom uh, reuși să implementăm politicile de coeziune Ehm, pentru mine există trei mari motive pentru care gradul de absorpție în anumite state este scăzut și anume lipsa de cunoaștere în rândul beneficiarilor eligibili, adică nu avem destulă, destule campanii de informare a cetățenilor, apoi clar mult discutata lipsa de cofinanțare, adică capitalul propriu și accesul din ce în ce mai dificil la capital străin, ehm, și nu în ultimul rând, birocrația ei, despre chestia asta nu s-a discutat foarte mult și aș vrea să știu sau să pun în, în spațiu această întrebare ehm, ce putem face în ceea ce privește regulile auditului, pentru că deseori sunt foarte stufoase, unele asigură bazele transparenței, altele nu le văd numai decât rolul. Și atunci marea întrebare este, reușim să simplificăm și regulile auditului pentru a eh, lăsa ca banul public european să curgă mai ușor către beneficiari și astfel să ne eh, realizăm obiectivele politicii de coeziune? Eh, cred că trebuie să discutăm mai intensiv și despre acest aspect. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt alți vorbitori pe listă. Acum aș dori să-l rog pe Rudolf, ați putea să vorbiți mai mult despre detalii tehnice, ca să nu le repet eu ulterior? După ce am să răspund. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și pentru comentariile dumneavoastră. Înainte să răspund la întrebările de ordin tehnic, dați-mi voie să exprim faptul că sunt foarte mulțumit de evoluțiile recente în contextul uh, negocierilor cu Consiliul. Mă bucur și de progresele înregistrate aici în Parlament. Din partea Comisiei, noi sprijinim compromisul actual, în forma sa actuală. Considerăm că este o propunere bine echilibrată care ia în considerare cererile care au fost identificate în decursul dezbaterilor. Spre exemplu, ca să intru în detalii mai tehnice, în ceea ce privește pregătirea instrumentelor permiterea unei flexibilități ridicate în contextul numărului de proiecte care pot fi sprijinite de către acest instrument. Aș dori să mai adaug, doamnă președinte, un element care a apărut la ultima întâlnire a grupului de lucru al Consiliului, și anume impactul bugetar. În ceea ce privește Comisia, noi am acceptat, în înțelegerea mea, va fi o declarație comună cu Consiliul vis-a-vis -vis de limitarea impactului bugetar al acestui instrument. În regulament există parametri de control care noi credem că vor servi interesul de 10% pentru alocarea către un stat membru în contextul planificării bugetare anuale. Ne vom asigura astfel că nu vor exista interferențe. În ceea ce privește întrebările, doamna Cleaver a întrebat dacă există și alte instituții naționale interesate în uh, a participa la instrumentul de împărțire a riscurilor pentru Grecia. Au avut loc discuții. Din câte înțelegem noi, discuțiile continuă putem să cooptăm și alte bănci internaționale, cum ar fi KfW din Germania. La ora actuală, nu suntem de părere că vreun consorțiu care ar putea fi creat pe, dintre investitorii în Grecia vor ar putea să folosească instrumentul actual. Credem așadar că va fi în principal sarcina BEI să implementeze acest instrument de împărțire a riscurilor pentru Grecia într-o primă fază. Domnul Godmanis a întrebat despre garanții. Trebuie să înțelegem în următorul fel. Contribuțiile care vin del, din alocațiile naționale ale țării în chestiune sunt luate și puse în instrumentul de împărțire a riscurilor. În ceea ce privește garanțiile, acestea vor servi drept, uh, drept un instrument de rezervă de capital. Fie că e vorba despre bănci sau alți actori care contribuie din mediul privat. Practic, ce facem noi aici este să folosim banii publici europeni drept o rezervă de capital, drept garanție, în cazul în care se întâmplă ceva rău într-un proiect vizat. Totuși, după cum știți, încercăm să controlăm riscul foarte strict. Toate proiectele vor uh, beneficia de tutelaj și vom putea evita riscurile într-un mod suficient. Doamna Schröter a întrebat despre proiectele care nu se află în, în, în SRF. Este vorba așadar de unele proiecte care, la ora actuală, se aliniază obiectivelor politicii de coeziune. Cred că a fost un mod foarte înțelept de a rezolva această problemă, însă nu se leagă în mod direct de finanțare. Credem că prin faptul că ne hotărâm asupra fiecărui proiect în parte, Și având în vedere că dispunem de aceste aspecte de ordin tehnic, putem asigura calitatea pe care o cerem tuturor acestor proiecte. Domnul Kelly a întrebat despre realocarea fondurilor, dacă are de-a face cu instrumentul de împărțire riscurilor. Eu aș spune că răspunsul este în linii mari nu. Cele 82 de miliarde pe care le-a menționat președinta Comisiei se referă la sume care încă nu sunt alocate unor proiecte individuale din întreaga politică de coeziune. Este o stare naturală a faptelor, faptul că nu toate proiectele au fost selectate în, încă. Noi aici vorbim despre măsuri de criză. Nu le-aș uh, pune în același context ca și une, unele posibile realocări de fonduri în această zonă. Care proiecte? Energia în general și mai ales energiile regenerabile sunt uh, în mod clar un domeniu care poate, un domeniu care poate fi sprijinit. Asta, bineînțeles, dacă intră, dacă se aliniază cu obiectivele politici de coeziune. Apoi, în sfârșit, a fost o întrebare legată de durată de viață a fondurilor. Trebuie să înțelegem în mod clar că atunci când se creează acest fond, durata sa de viață va trece după încheierea perioadei. Așa, dar vorbim pe o perioadă până după 2015. Trebuie să luăm în considerare și instrumentele implementate sub uh, gestiune mixtă. La punctul de închidere trebuie să se demonstreze faptul că toți banii au fost utilizați în sensul că au fost investiți în proiecte. Nici un euro nu poate să nu fie folosit pentru proiecte specifice. Doamnă președintă, mulțumesc foarte mult. Aș dori să dau câteva cuvinte cu privire la țări. Țineți minte amendamentele, cele două amendamente anterioare, acelea au fost de rezultatul deciziei Consiliului pentru cele șase țări care se află în programul de asistență financiară macroeconomică. Oferim aceste instrumente adiționale pentru utilizarea fondurilor de coeziune pentru a încuraja creșterea. Vorbim așadar despre aceste țări, însă mai puțin de către mai puțin despre altele. Ungaria a ieșit și Letonia nu este interesată. În ceea ce privește Banca KFW, trebuie să spun că atunci când Comisia în 2006 a stabilit instrumentele de inginerie financiară, Jeremy, Jessica și așa mai departe, și banca KFW s-a arătat interesată ca o instituție publică, cu o misiune publică și a dorit să participe nu am uh, primit declarații de interes din partea altor instituții publice. În ceea ce privește nevoia de a utiliza acest instrument și pentru a încuraja ocuparea forței de muncă și creșterea, în mod clar, aceste instrumente contribuie la ocuparea forței de muncă. se, în Grecia știm deja că se poate încuraja foarte tare ocuparea forței de muncă prin intermediul acestor instrumente. În ceea ce privește fondurile adiționale, Șana a întrebat și de fonduri adiționale. Nu sunt fonduri adiționale în sensul că trimite mai mulți bani de la fondul, de la bugetul UE. Sunt, într-un sens, fonduri adiționale, deoarece este nevoie de bani care sunt atrași de pe piața privată. Capital privat este atras de către banii puși de către EU, de către UE în uh, acest fond de rezervă, în acest uh, instrument. Trebuie să ținem minte că vorbim despre două tranșe, banii pe acest an și banii pe anul viitor, când se încheie perspectiva financiară. Până la mijlocul anului viitor, probabil că va fi ultimul moment când banii disponibili uh, pot fi utilizați pentru a se crea instrumentul de împărțire a riscurilor. În ceea ce privește întrebarea domnului Luhan, acestea, aceste întrebări nu se leagă în mod specific de acest uh, proiect. Despre acest lucru vorbeam atunci când vorbeam despre cadrul legal pentru următorul, următoarea perspectivă financiară. Bineînțeles, avem foarte mult de discutat pe aceste aspecte. Uh, dacă nu mai sunt alte comentarii, îmi pare rău, Sean. Foarte pe scurt, se aplică doar statelor membre care se află într-o situație gravă și dacă se întorc pe piețe, atunci vor lăsa deoparte aceste instrumente. Deci, se aplică doar statelor membre în situația de bailout. Doamna președinte, fără microfon. Acest instrument, în ceea ce privește lansarea, nu utilizarea, în ceea ce privește intrarea în sistem, deocamdată acest instrument este deschis țărilor care se află în programul de asistență financiară. va trebui să renoiți și după aceea altfel veți ieși. Da? O altă întrebare? Doamnă președinte, poate că ar fi înțelept ca data viitoare când vorbim despre amendamente să alocăm puțin timp și grupului de inițiativă care a lucrat cu Grecia să vedem ce pot face ei cu astfel de instrumente. La ora actuală totul este de ordin teoretic. Există instrumente și ar putea face acestea. Ieri însă am ajuns că domnul Barroso spune că dorește să implementeze noi măsuri pentru Grecia și așa mai departe. Aș vrea să știu ce înseamnă acest lucru și cât de concrete sunt măsurile. Ce proiecte? Astfel vom putea, în dezbaterile ulterioare, să dezbatem mai bine. Lambert îmi pare rău, spune doamna președinte, trebuie să vă readuc aminte tuturor că am avut întâlniri tocmai pe această temă în ianuarie. Domnul Reimer ne-a spus despre aceste proiecte și Bay a vorbit. A fost o discuție. Domnul Van Nistelrooy. Bine, atunci să ne trimită un document, pentru că ne spunea niște cuvinte foarte frumoase, dar cuvintele zboară. Uh, Unele grupuri nu sunt însă încă convinse, doamna președintă. Îmi pare rău, vom discuta în privat mai multe detalii. Vom cere de asemenea însă comisiei să raporteze cât mai repede ce fel de proiecte au fost alese în cele din urmă. Știm că s-a vorbit despre autostrăzi despre, și despre alte proiecte. Vom încerca însă să obținem și documente scrise cât mai curând cu putință. Dacă nu mai există comentarii cu privire la aceste lucruri, termenul pentru amendamente este ora 3, 1 martie. Aș dori să, trecăm la, să trecem la votare. Uh, dragi colegi, Dragi colegi, aș dori să verificăm consolele de vot. Vă rog să vă introduceți cartelele de vot în console pentru a verifica dacă totul funcționează bine. Mi-am uitat cartela de vot, spune cineva din sală. S-a făcut o altă sugestie din sală. Președinta e de acord. Noi n-am auzit sugestia. Bine, atunci așteptăm să se pregătească toată lumea și începem la 10.

Um, I, can we, can, is EPP ready to... E gata și PP-ul ca să începem votul? Haideți să începem. În primul rând, verificăm consolele. Deci, vă rog să introduceți cartelele de vot în console. S-a deschis votul. no, I will tell you. So. Yeah. Dear colleagues, we are, we are not yet read, uh, ready. Yeah. Still, we have much more people who should vote and who do not vote. For all the new colleagues, you just have to push Pentru toți colegii noi, trebuie pur și simplu doar să apăsați pe buton. Vă rog, cei care stau lângă persoane noi să le explice ce trebuie să facă, Cine, pentru că cineva n-a votat a, domnul De Angelis n-a votat pentru că nu are cartela. Nu, nu, nu, cineva care a introdus cartela n-a votat. Deci, colegii care și-au uitat cartela trebuie să ne semnalizeze, să semnalizeze secretariatului cum votează. Deci, începem cu proiectul de aviz al doamnei Catherine Berder. E vorba de asigurarea de viață, capital nostru național, biodiversitatea și începem cu amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la al doilea. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 10. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu trebuie să votăm amendamentul lingvistic, deci se adoptă la fel. Trecem la 19 pentru, Împotrivă. Se respinge, nu? Abțineri? Haideți să verificăm. Verificăm la 19. S-a deschis votul. S-a închis votul și în mod clar se respinge. Trecem la compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 24. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la votul final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Toată lumea a votat. 38 pentru, 1 împotrivă, o abținere, așadar o felicităm pe Catrin. Trecem acum la punctul 12. Thomas Deutsch, avizul său privind descărcarea de gestiune 2010. Trecem, începem comandamentul 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul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 Votăm revizuirea cel de-a șaselea program de acțiune pentru mediu, Vasilica Viorica Dăncilă. Și începem cu compromisul 1. Cine e pentru? Se pare că este confuzie în sală. Da, e tot în regulă. Sunteți pentru? Bun. Deci compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem atunci la compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine pentru? Abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 24. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 34. Pentru. Împotriva abțineri, se respinge. Votul final, s-a deschis votul, s-a închis votul, 38, 3 abțineri, așadar felicitări pentru adoptare. Yes. Uh, so... Now go on with uh... Point, yes, point nine. Lambert. Regulation. Can we... Lambert, putem să continuăm discuția. Dear colleagues, just to inform... Eh, dragi colegi, vreau să vă informez. Dacă vă aduceți aminte, ieri am întrerupt dezbaterea privind regulamentul general. Ultima persoană care a adresat o întrebare a fost Karima Deli și acum continuăm uh, dezbaterea pe marginea documentului lui Constanțe Crel și a lui Lambert van Nistelrooy. Și dăm cuvântul lui Constanțe Crel. Dar vreau să vă aduc aminte că mai avem lucruri de discutat astăzi. Doamna Crel, îmi cer scuze sunt foarte, foarte răcită, sunt oarecum în convalescență acum. Nu m-am putut pregăti, nici nu pot să rămân foarte mult. Uh, uh, vă rog să aveți înțelegere față de mine. Cred că Lambert mă va reprezenta foarte bine în discuție. Ok, so I understand that Lambert is leading the, the, the discussion. Președinta, bine, atunci înțeleg că Lambert conduce dezbaterea. Dragi colegi, uh, Karim Adeli este astăzi aici uh, și a pus o întrebare ieri la care Lambert nu a dat încă răspunsul. Era vorba de chestiuni urbane, din câte țin minte. Dragi colegi, ieri am discutat trei chestiuni legate de regulamentul general. Rezerva de performanță, plafonarea și uh, instrumentul Connecting Europe, Conectarea Europei. Și a fost, uh, Lambert a ținut o prezentare și am continuat cu discuția. Am continuat ieri să, am decis ieri să continuăm discuția astăzi. Dar dacă nu mai este nimeni care vrea să continue discuția pe, acei, pe aceste trei chestiuni ale regulamentului general, pentru în ceea ce privește aspectele urbane, Ian Olbricht, care nu poate fi astăzi aici, ne-a rugat să discutăm aceste lucruri data viitoare. Deci nu aspectele urbane, doar rezerva de performanță, plafonarea și conectarea Europei. Dacă există colegi care vor să discutăm aceste chestiuni, acum avem timp. Victor Boștinaru. Mulțumesc. Vreau îmi cer scuze pentru că nu am fost uh, aici la dezbatere ieri, pentru că am fost la PETI și s-au discutat chestiuni foarte importante acolo, în ceea ce privește rezerva de performanță. În primul rând, eu cred că nivelul este prea ridicat, în primul rând. În al doilea rând, lipsa criteriilor creează condițiile pentru acțiuni subiective, ceea ce este inacceptabil. Și cea de-a treia chestiune, de ce să Uh, penalizăm comunități în acest fel. Rezerva de performanță, gândindu-ne și la avizul Comitetului Regiunilor, ar trebui să fie mai bine proiectată dacă vrem să fie acceptată. În ceea ce privește plafonarea, este foarte clar că prin plafonare reducem drastic finanțarea pentru politica de coeziune. Și acum, în această perioadă de criză, uh, Uh, se reduc uh, dramatic uh, PIB-ul, se reduce dramatic PIB-ul în statele membre, plafonarea nu face decât să mai reducă și mai mult alocările pentru statele membre care participă la politica de coeziune. E încă o modalitate de a slăbi politica de coeziune și de a o transforma în vorbă goală. Și în al, cei, în al treilea rând, în ceea ce privește acest instrument, Conectarea Europei, vreau să prezint îngrijorările mele Uh, pe marginea propunerii Comisiei Europene. E clar că e nevoie, mare nevoie de o mai bună, de a, de a proiecta mai bine modul în care trebuie să, trans, să se transfere banii uh, la comunitățile locale, rolul uh, Uh, guvernului central și de asemenea rolul statelor membre atunci când se fac proiectele. Și îngrijorările mele nu, vin, uh, nu sunt doar o părere personală, ci se bazează pe acest document pe care îl cunoașteți foarte bine. Uh, este realizat de Move de la Anver și, bun, când vezi propunerile și conținutul acestora, se vede clar că unele state membre n-au niciun motiv să se Uh, bucură de aceste propuneri. Deci e nevoie de o mai bună definire, de o mai bună uh, asigurare a statelor membre și a comunităților și de o alocare mai corectă a banilor pentru proiecte, dacă vrem să ne asigurăm că acest foarte important instrument va fi acceptat. Mulțumesc! Mai este altcineva care dorește să vorbească pe aceste trei subiecte? A, doamna Șurăter, doamna Deli și domnul Omarji. Da, nici eu n-am putut să fiu aici uh, ieri, din păcate, și vreau foarte scurt să fac și eu o observație la aceste trei puncte. Aș dori să vorbesc despre rezerva de performanță. Eu cred că problema acestei rezerve nu este rezerva în sine, pentru că noi, de fapt, voiam uh, voiam o, as, o finanțare mai orientată spre rezultate. Problema este ce fel de rezultate trebuie să fie obținute pentru a primi finanțarea sau această finanțare suplimentară, pentru că, uh, foarte sincer, de fapt e vorba de o sumă simbolică. Și eu cred că aici ce e important este cum uh, cum vedem aceste rezultate și orientarea spre rezultate și care sunt indicatorii pe care îi vom folosi. Și aici uh, este problema din punctul meu de vedere, pentru că asta deocamdată nu e clar și de asta sunt atât de multe critici uh, în momentul de față. Și rezerva de performanță cred că ar trebui să fie amânată și să o discutăm atunci când discutăm despre uh, formarea uh, și proiectarea programelor operaționale, pentru că am discutat de atâtea ori și am cerut de atâtea ori acest uh, lucru. În regulamentul general sunt dispozițiile generale, dar acestea merg mai detaliat în regulamentele specializate. Deci ceea ce nu este foarte clar este legătura dintre aceste niveluri care este legătura dintre axe prioritare, eh, priorități de investiții și măsuri. Și odată ce clarificăm aceste trei niveluri și care este legătura cu indicatorii care nu se găsesc în regulamentul general, ci se găsesc în regulamentele speciale, odată ce clarificăm aceste lucruri, apoi putem să discutăm despre rezerva de performanță. Și de aceea vreau să rog pe domnul, eh, pe Lambert, eh, să clarifice în primul rând structura pentru că eu cred că uh, Comisia a complicat această structură și toate criticile pe care am auzit că totul este prea birocratic, pentru că noi de fapt voiam o reducere a birocrației, uh, eu cred că aceste critici nu sunt total nejustificate, dar cred că putem să rezolvăm situația, pentru că problema este că trebuie să clarificăm lucrurile cu Comisia, să facem acest lucru în grupul de lucru și anume să vedem care sunt aceste niveluri și care indicatori se leagă de care nivel. Și anume, rezerva de performanță va fi lansată prin indicatorii de output, așa cum uh, propune comisia, ceea ce eu cred că nu e logic, sau va fi, banii vor fi lansați de indicatorii de performanță. Și odată ce clarificăm aceste lucruri, atunci putem să discutăm și despre rezerva de performanță, pentru că atunci avem o perspectivă de ansamblu asupra tuturor elementelor. Uh, și vreau să, te, vreau să vă rog, deci, să revenim la acest subiect odată ce clarificăm uh, modul în care este prevăzută programarea, de fapt, de către Comisie. Doamna președinte, mulțumesc! Vreau doar să vă informez pe toți colegii care nu au fost uh, aici ieri, pentru că am ascultat și prezentarea doamnei Pelegran în numele Centrului de la Milano pentru Studii Industriale și aceasta ne-a prezentat studiul tocmai pe marginea acestui instrument uh, de orientare spre performanțe și uh, s-a vorbit și despre indicatori, Karima Deli. Mulțumesc, doamnă președintă. N-am revenit la chestiunile urbane pentru că domnul Olbrich nu este aici. Putem să vorbim mai târziu dar pe această temă eu personal e ceva ce nu reușesc să înțeleg deloc. Mă refer, pe de-o parte, la problema guvernanței și mai ales când Comisia spune că s-a ajuns la o sumă de zece miliarde de euro luată din învelopa fondului de coeziune. Și eu mă întreb, cum s-a ajuns la suma aceasta de zece miliarde? Care au fost criteriile? cum vor fi definite axele prioritare. Și am impresia că prin faptul că se pune accentul pe o guvernanță ascendentă, Comisia pune sub semnul întrebării exact ceea ce apărăm noi aici, și anume guvernanța la mai multe niveluri. Cred că ar trebui să dezbatem acest punct cheie. Trebuie să-l dezbatem în esență și sunt de acord cu domnul Van Nistelrooy. Madame la Présidente, merci. Yunus Omarji acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că în uh, această comisie și în uh, Parlament se, se distinge un uh, quasi consens cu privire la unele puncte esențiale. Acest lucru ne va întări poziția în discuția cu Comisia și cu Consiliul. O remarcă în ceea ce privește rezerva de performanță. Sunt de părere că este o măsură extrem de injustă. Ea se îndepărtează de însuși spiritul coeziunii, care este solidaritatea. Este un punct esențial, care a fost subliniat și ieri de către colegul nostru, Van Nistelrooy. Noi ne-am opus acest lucru deoarece seamănă unei politici care aduce a politica morcovului și a, a nuielei. Nu se ajunge să se măsoare exact ce este performanța și nici să se stabilească priorități strategice regiunilor. În sfârșit, mă tem că această rezervă se va transforma într-un fel de rezervă de bună gestiune și nu de performanță. Este o chestiune esențială. Ce vom face cu rezervele care nu au fost atribuite? Vor fi oare date altor state membre? Nu mi se pare foarte corect. Nu mi se pare nici conform principiilor coeziunii, după cum spuneam. Performanța trebuie analizată în amonte. Din momentul în care comisia validează, ea devine coresponsabilă pentru strategiile conduse și nu trebuie să se sustragă de la aceste responsabilități a posteriori. Iată așadar care sunt probleme ridicate de rezerva de performanță. Trebuie să ne opunem cu tărie acestui, acestui, aceste rezerve. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult, doamna Mazzoni. Mulțumesc, doamna președintă. Îmi cer și o scuze pentru faptul că nu am fost prezentă ieri. Am fost la o altă comisie. Înțeleg cele ce s-au spus astăzi legate de, legat de rezerva de performanță și de eficiență. Este o necesitate de a revedea toate aceste lucruri în momentul în care, atunci când vom dispune de mai multe criterii pe care le va utiliza Comisia pentru Evaluare. Am așadar o întrebare pentru domnul Van Nistelrooy. Nu am înțeles foarte bine din rezumatul prezentat ieri ce se întâmplă cu condiționalitățile macroeconomice. S-au făcut comentarii în ceea ce privește curtea, din partea curții de conturi că acest lucru nu ar fi oportun. Așadar, aveți intenția de a renegocia cu Comisia, de a revedea împreună cu Comisia, ideea însăși de a introduce astfel de condiționalități macroeconomice într-un regulament general pentru diversele fonduri și apoi, de ce nu, doriți să revizuiți de ce să nu se revizuiască și pentru fondul de coeziune? Vă mulțumesc! Lambert, doriți să reacționați? Apoi voi uh, ruga și comisia să răspundă. Mulțumesc foarte mult. Documentul nostru de lucru este se, se află la baza liniilor directoare și se află la baza uh, gândurilor noastre. Rezerva de performanță nu se vede plus valoarea a ceea ce vă așteptați din partea noastră. Trebuie să vă gândiți așadar dacă merită sau nu. Vom vedea ce se întâmplă mai târziu, pe măsură ce procedura avansează. Cred că dacă nu suntem convinși că ceva funcționează, atunci uh, când trecem printr-o criză, atunci n-ar trebui să faci acele lucruri. Ar trebui să faci doar acele lucruri de care ești convins că vor avea un efect, că vor funcționa. Dacă ceva duce la o creștere a complexității, atunci trebuie să ne debarasăm de acel lucru. Aceasta este părerea noastră, aceasta este abordarea noastră. Dacă pot fi înaintate amendamente pentru a clarifica lucrurile, atunci cu atât mai bine. Însă nu dorim să creștem nivelul de complexitate. Un al doilea element, în ceea ce privește facilitatea conectării Europei. Ieri am spus că, în principiu, dacă noi raportorii cădem de acord că o parte din fonduri ar trebui să fie transferată către un cadru legal diferit, care va fi gestionat central, noi nu spunem că suntem împotriva facilității conectarea Europei în sine, vreau să fie foarte clar acest lucru. Uneori lumea nu înțelege bine acest lucru. S-au pus diferite întrebări cu privire la ce înseamnă această abordare din, cea, din punctul de vedere al fondului de coeziune. Detaliile sunt uh, prezentate în mod clar. Există însă anumite falii și trebuie să luăm în considerare regulamentul general, dar opinia noastră de asemenea, atunci când ne consultăm cu, cu Comisia Transporturi. Ce avem deocamdată? Există un dezechilibru foarte mare. Se spune că persoana care sosește prima va primi aceste proiecte. nu este tocmai acceptabil, cred eu. Nu este un serviciu de primul sosit, primul servit. Nu asta încercăm să încurajăm. Trebuie să analizăm implementarea criteriilor legate de coeziune. Nu cred că este imposibil pentru noi să realizăm un echilibru. Putem realiza o bună coeziune teritorială în toate domeniile, însă trebuie să fim atenți. În ceea ce privește plafonarea, sunt de acord cu ceea ce s-a spus. S-a vorbit mult despre acest lucru și ieri cu reprezentanții Comitetului Buget. Vom da un aviz cu privire la acest lucru. Deocamdată, credem că există un dezechilibru. Există anumite motive legate de capacitatea de absorpție și utilizarea corectă a resurselor. pentru a, ne asigura că efectele ajung până la nivelul regiunilor, este important să ne asigurăm că guvernul finanțează, că finanțele primite de la guvern sunt aplicate așa cum trebuie. Dacă acest lucru înseamnă că regiunile primesc mai puțin bani, noi găsim că este greu de acceptat. Trebuie să luăm în considerare și CFM-ul. Toate aceste lucruri vor fi discutate și se vor lua decizii cu privire la ele. Vom putea înainta amendamente și vom încerca să ne susținem punctul de vedere, însă, din păcate, cred că nu vom avea foarte multă putere în ceea ce privește luarea de decizii în domeniul CFM-ului, din nefericire. În ceea ce privește condiționalitățile, am vorbit și data trecută despre acestea, despre exante și expost. Am vorbit despre criteriile care au fost formulate. Unele lucruri rămân neclare. Dacă suntem împotriva macrocondiționalităților, și unii oameni au această opinie, atunci cum putem să luăm în considerare și deciziile luate, deciziile luate între timp vi, privitor la cele șase directive și guvernanța financiară în UE. Aceste chestiuni sunt încă deschise. Putem înainta propunere, însă acest lucru nu înseamnă că am ajuns la sfârșitul discuției. Nu, încă mai avem o cale lungă de bătut. Trebuie să ne rafinăm poziția. Încă un lucru. Instrumentele 4 și 5. Acestea vor fi în conexiune și cu politicile urbane. Vom discuta cu domnul Albrecht. Toate aceste lucruri vor fi legate. Vom înainta amendamente și vă invităm să fiți cât mai detaliați, cât mai specifici în ceea ce privește cum putem aduce îmbunătățiri. Contăm pe sprijinul dumneavoastră. Peter Berkovitz acum, spune doamna președinte, în ceea ce privește plafonarea, um, Connecting Europe, 5 minute maxim, vă rog. Vă mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește plafonarea, și Nicholas Martin a vorbit despre aceasta ieri, așa că nu voi intra în foarte mari detalii, o idee cu privire la macrocondiționalități. Dezbaterea s-a gravitat foarte mult în uh, jurul penalităților. Domnul Martin a vorbit iar despre condiții. Articolul 21 însă acoperă mult mai mult decât atât. El propune o abordare care este atât care atât previne cât și corectează încurajează un dialog între Comisie și statele membre cu privire la cum pot fi rezolvate problemele înainte ca acestea să crească în uh, dimensiune. Vă rog să analizați articolul 21 per total și nu doar partea care menționează sancțiunile. În ceea ce privește rezerva de performanță, sentimentul general este, din partea Comisiei este că nu se înțelege corect acea, această rezervă de performanță. Nu pot să vă dau detalii foarte mari pentru că nu am timp, dar vreau să vă spun ce nu este rezerva de performanță. În primul rând, nu este o rezervă europeană. Este o rezervă care operează la nivelul statelor membre. Banii sunt rezervați în cadrul statelor membre. O a doua neînțelegere este următoarea. Care exista o competiție între programe pentru resurse. Comisia a propus un mecanism prin care fiecare program își stabilește etape și obiective. Alocarea rezervei se bazează pe progresul fiecărui program înspre atingerea celor obiective pe care și le-a stabilit în concordanță cu Comisia, în, de comun acord cu Comisia. Nu este vorba de țări, de programe mai sărace, de țări mai uh, bogate, este vorba de atingerea obiectivelor care au fost stabilite de comun acord. De asemenea, nu este un mecanism de pedepsire a programelor subperformante. Este un mecanism prin care se încurajează programele să înregistreze performanțe bune. Nu este o pedeapsă, deoarece resursele care nu sunt alocate programelor subperformante vor fi disponibile în statele membre pentru acele programe care au performanțe mai bune. În acest sens, este un mecanism de stimulare. Un ultim punct, complexitatea. Procesul pe care îl prevedem pentru rezerva de performanță este simplu. Fără să exagerez, trebuie să spun că este aproape un proces mecanic, în cadrul căruia programele trebuie să evalueze dacă au îndeplinit obiectivele pe care și le-au stabilit. Dacă nu le-au îndeplinit, atunci nu vor avea acces la rezervă. Dacă le-au îndeplinit, atunci vor avea acces. se pune întrebarea, bineînțeles, unde să fie alocate resursele, însă mecanismul, credem noi, este destul de simplu. În ceea ce privește facilitatea conectare Europei, cred că problema vizează în mod fundamental cum poate această facilitate să lucreze în favoarea coeziunii. Trebuie să ținem minte faptul că această facilitate este un mecanism bazat pe nevoi. Întrebarea care și-a pus-o și Comisia este cum să ne putem asigura că acele proiecte care trebuie făcute în zonele mai sărace din Europa, mai ales în țările de coeziune, pot fi puse în aplicare. Proiectele din facilitatea aceasta sunt, prin natura lor, dificile sunt acele părți din rețea în care statele membre cel mai probabil nu s-ar descurca singure. Comisia a propus așadar un mecanism specific pentru această facilitate, conectarea Europei. Este vorba de o tra- un transfer din fondul de coeziune către mecanismul respectiv pentru a se oferi resursele necesare. Cred că până aici lucrurile sunt clare. Întrebarea care rămâne deschisă și pe care a semnalat această comisie este cum vor fi alocate resursele. În propunerea Comisiei Europene, Comisia a spus că trebuie oferită prioritate alocărilor naționale. De aceea ar trebui să existe un accent pus pe felul în care s-a construit transferul și alocările venite de la fiecare stat membru. Comisia consideră că astfel se oferă suficiente măsuri de siguranță pentru a arăta cum au fost transferate fondurile și cum au fost accesate resursele. Aici am să închei. Vă mulțumesc. Very much. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul punct Vă rog să ascultați ce vă propun. Nu mai avem mai puțin de două ore pentru patru regulamente. După cum știți, în lunile viitoare vom continua discuțiile pe marginea acestor regulamente, deci avem cam jumătate de oră pentru fiecare regulament în parte astăzi. Așa că vă rog, la început, când vorbește raportorul, să hotărâți dacă vreți să luați cuvântul sau nu. Eu voi închide lista vorbitorilor imediat și apoi o să aloc timpul celor care sunt pe listă. Nu putem să continuăm Uh, cu lista pentru că altfel nu vom avea timp să alocăm același timp egal tuturor rapoartelor. Deci începem cu raportul doamnei Maria Irigoia Perez, Fondul Social și vreau să vă hotărâți acum și să-mi spună cine vrea să vorbească ca să vă pot aloca minutele necesare. Deci, doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mă voi concentra pe analiza documentului de lucru de la consensul la care s-a ajuns la această comisie, apoi vor vorbi relația cu cadrul comun strategic și apoi voi discuta despre fondul social. Consensul la care s-a ajuns la această comisie se referă la importanța valorii fondului social de luptă împotriva șomajului și reducerea sărăciei, promovarea incluziunii sociale, a egalității și adaptarea la formării pentru piața de muncă, flexibilitatea pentru a aborda specificul regional și specificarea procedurilor și reducerea uh, sarcinilor administrative pentru a facilita accesul la fonduri și, în al treilea rând, promovarea participării agenților sociali, a ONG-urilor, ca și a autorităților locale și regionale la elaborarea și aplicării programelor. În cele ce urmează mă voi concentra pe două chestiuni independente uh, de regulamentul general care au un uh, impact direct asupra fondului social. În primul rând mă refer la importanța dotării bugetare adecvate pentru Fondul Social European, care să permită atingerea obiectivelor uh, cu flexibilitatea de care trebuie să aibă parte statele membre și regiunilor pentru atribuirea resurselor conform celor hotărâte la Parlamentul European și, în al doilea rând, includ programului de ajutor alimentar în bugetul Fondului Social dacă s-ar putea face acest lucru. Asta nu este, de fapt, o soluție. Consider că este necesar pentru a reduce sărăcia. Programul acesta este fundamental și de el depind milioane de cetățeni europeni. Și voi trece apoi la problemele specifice ale Fondului Social European cât privește misiunea și domeniul de aplicare a articolului 2 și 3 ale fondului, propun niște specificări, niște menționări concrete care mi se par necesare, adică cei care au de-a face cu strategia europeană a ocupării forței de muncă, contractele sociale și politica de egalitate. De asemenea, trebuie să completăm lista de priorități referindu-ne la EURES, la includerea imigranților, la formarea adaptată, între altele. Articolul patru Coerența și concentrarea tematică. După cum știți, propunerea Comisiei face uh, concentrarea investițiilor uh, obligatorie la patru priorități. 60, 70, 80% la nivel național, fiecare stat membru trebuie să garanteze uh, un procentaj din cei 20% alocați obiectivelor tematice pentru promovarea incluziunii sociale și a luptei împotriva sărăciei. Insist că această atribuire este primordială în contextul acesta, mai ales când se calculează că mai mult de de 50 de milioane de uh, europeni pot să ajungă în, să fie victimele sărăciei E vorba de patru priorități la nivel regional cu procentaje foarte înalte, ceea ce reduce drastic flexibilitatea și posibilitatea de a adapta intervențiile Fondului Social European la necesitățile și specificul fiecărei regiuni. În consecință, încercând să eficientizăm acest fond, pare recomandabil ca această concentrare să se facă cu procentaje mai mici, iar prioritizarea pe programe să fie cea mai importantă. Articolul 6, participarea asociațiilor, să se îmbunătățească participarea agențiilor sociale și a ONG-urilor și accesul lor la măsurile subvenționabile ar putea să nu fie suficient pentru a garanta participarea organizațiilor sociale mai mici. Pe de altă parte, este clară omisia, omiterea autorităților locale și regionale. Nu toate entitățile locale au aceleași capacități, aceleași mijloace, mai ales în zonele rurale. Promovarea egalității între bărbați și femei, articolul 7, trebuie să să facă prin necesitatea de a aborda diferențele salariale dintre bărbați și femei și obstacolele participării femeilor pe piața muncii, ca și importanța includerii ajutorului pentru persoanele dependente pentru ca femeia să poată să medieze între viața personală și carieră. Apoi, nediscriminarea, articolul 8, este necesar să menționăm realitatea celor care sunt victimele discriminărilor multiple. Articolul 9, inovația socială, este o principală inovație a acestei propuneri această incluziune ar putea fi îmbunătățită definind legături cu acțiunile din programele generale ale politicii concrete pentru a preveni să se ia măsuri izolate care uh, și în felul acesta să îmbunătățim măsurile pe termen mediu și lung. Articolul 10, cooperarea transnațională, este nevoie să, de cooperare interregională, să includem asistența tehnică și coerența între temele transnaționale și cele preselecționate și obiectivele tematice pentru a garanta succesul pe termen lung. Pe de altă parte, elaborarea listelor de teme este destul de restrictivă și lasă Parlamentul în afară. Ar trebui să se includă lista în regulamentul Fondului Social European și să permită Parlamentului să participe la elaborare dispozițiile concrete privind uh, tratamentul specificului teritorial, articolul 12, nou regulament se referă la posibilitatea finanțării din Fondul Social European a strategiilor de dezvoltare locală. Este o propunere pozitivă, ținând cont de importanța accentului urban pe politica, din politica socială și de ocuparea forței de muncă. Totuși trebuie să ținem seama de dimensiunea rurală, uh, mai ales dacă ținem seama de specificul teritorial sectorial. Articolul 14 se propune aici mai multă flexibilitate pentru executarea fondurilor și programelor. Trebuie să se garanteze flexibilitatea și execuția financiară a programelor, ca și simplificarea procedurilor și reducerea sarcinilor administrative excesive obiectivul fiind să potențăm accesul beneficiarilor la fonduri. Pentru ei este, sunt necesare niște clarificări ale definițiilor conceptelor principale și aplicărilor în statele membre. Indicatorii comuni de execuție propunerea comisiei, după cum știți, și stimați colegi, include indicatori care trebuie să măsoare rezultatele fondului social. Indicatorii aceștia se împart în două categorii mari, participanți și entități Există o serie de date care trebuie completate privind participanții, există însă și indicatori comuni pentru a putea obține o imagine mai detaliată a investițiilor făcute prin fondul social și pentru a evalua um, impactul lui, este necesar ca acești indicatori să fie mai uh, specifici pentru a putea include și perspectiva diferențelor dintre bărbați și femei și să ne gândim și la indicatori pe termen mai lung, uh, pot fi necesari și niște indicatori de impact pentru a măsura rezultatele uh, acestui fond. Cum spuneam la începutul prezentării, pe 27 aprilie se va discuta din nou, va fi momentul pentru, pe 2 mai se vor, uh, este termenul de, pentru amendamente și se va discuta și în Comisia de Ocupare a Fortei de Muncă și vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră pentru acest raport atât de necesar în acest moment de criză. Mulțumesc, Maria! Sunt trei vorbitori, am încheiat lista acum, doamna Hucacesa, domnul Luhan și doamna Schröter. Deci sper că trei minute vor fi suficiente pentru vorbitori, doamna Vucacinscă. Mulțumesc. Uvagam, które w swoim Mulțumesc foarte mult, doamne raportare. Am ascultat remarcile care au fost făcute și am înțeles toate punctele, toate lucrurile amintite. Au fost foarte multe detalii cu privire la acest fond. Aș dori doar să subliniez faptul că în situația economică actuală, fondul social este un instrument extrem de util pentru a lupta împotriva șomajului, pentru a lupta împotriva diferențelor dintre regiuni, pentru a lupta împotriva, împotriva sărăciei și pentru a promova incluziunea socială. De aceea eu cred că acest fond și dispozițiile care apar în acest raport ar putea să dea dovadă mai mare de flexibilitate. Încă un punct care este extrem de important este vorba de ring fencing. Este vorba de faptul că mie mi se pare că propunerile actuale nu reflectă probabil în totalitate nevoile specifice ale anumitor regiuni și diferențele dintre regiuni care există la ora actuală. În prezent există anumite nevoi ale anumitor autorități locale. Acestea sunt un element indisolubil de programare. Iată motivul pentru care eu cred că ar trebui probabil să ne gândim la soluții mai flexibile în acest sens. Încă ceva, egalitatea între bărbați și femei. Aici este vorba de un număr foarte mare de elemente. S-a auzit vorbindu-se despre diferențele dinspre, dintre bărbați și femei, de diferenții, diferențele de salarii. Sunt cuvinte frumoase. Se pare însă că uh, femeile nu beneficiază de impactul faptului că există aceste dispoziții. Știm că diferența de salariu dintre bărbați și femei este la ora actuală de aproximativ 20%. Acum trebuie să facem totul pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Trebuie să avem fondurile necesare pentru a le permite în sfârșit femeilor să revină pe piața forței de muncă în, după ce au avut un copil. Angajarea femeilor, de asemenea, este importantă. La ora actuală există foarte multe femei care sunt angajate în sectorul public. Ele ar putea să facă fața pericolului de a-și pierde locul de muncă. La ora actuală se fac foarte multe reduceri de personal în serviciile publice. Mai este vorba și de fondul de adaptare la mondializare. Aici ar trebui probabil să combinăm obiectivele fondului social și obiectivele fondului de adaptare la mondializare în așa fel încât să ajutăm mai bine angajații care își pierd locul de muncă după uh, după concediere în masă, după restructurări economice a, și ale companiilor. Criza economică a pus în valoare importanța fondului social la ora actuală, acesta este extrem de important și le poate permite angajaților să se adapteze ciclului economic, ciclului pieței. Mai era vorba și de educație. Să se facă în așa fel încât fiecare să poată învăța educația pe tot parcursul vieții. Cred că aici am putea intra în detalii în text, în așa fel încât să știm mult mai clar care sunt tipurile de formări care pot fi cofinanțate, ce tipuri de mm, formare educațională pot fi puse la dispoziția tinerilor. Încă un lucru, toate țările Uniunii Europene au spus că trebuie crescută vârsta de pensionare. Unul dintre argumentele utilizate este faptul că populația îmbătrânește. Rata nașterilor este din ce în ce mai scăzută. Toate aceste lucruri ne fac să ne gândim că va trebui să lucrăm mai mult vreau să vă atrag atenția asupra faptului că există din ce în ce mai multe persoane care au 50 de ani și mai mult, care nu, care își pierd locul de muncă și nu reușesc să reintre pe piața forței de muncă. Trebuie așadar să ne gândim la un mod de a asigura o îmbătrânire activă, în așa fel încât oamenii să aibă un loc de muncă până când ies la pensie. Aș dori să revin asupra punctului pe care îl menționez foarte des, formarea, formarea angajaților în așa fel încât aceștia să se poată adapta schimbărilor de pe piață, nu noilor așteptări din partea companiilor. Știu că sunt în joc sume foarte importante din partea Fondului Social European, care sunt consacrate și sunt cheltuite în mod ineficient. Nu există concurență bună pe piața formării. Adeseori se fac cheltuieli în domeniul formării pur și simplu pentru, pentru că acei bani trebuie cheltuiți, însă eficiența cheltuielilor este scăzută. Există multe persoane care au o formare, care intră pe piața forței de muncă, însă pentru acestea lucrurile nu s-au schimbat. De fapt, i-am pus și întrebarea comisarului și mi-a spus că îmi va răspunde în curând. Întrebarea era cum putem face în așa fel încât o persoană să poată reveni pe piața forței de muncă și să-și găsească un loc de muncă. L-am întrebat și care sunt rezultatele cheltuielor făcute până în prezent. Care era proporția persoanelor care au beneficiat de o formare, care au putut să-și găsească un loc de muncă? În opinia mea, trebuie de asemenea să ne gândim la principiul N plus 3. Ne-am gândit la N plus 2 pentru anumite elemente, însă trebuie să ne gândim astăzi și la fonduri care sunt cheltuite mai rapid, mai eficient, în așa fel încât să avem o plusvaloare mai mare în realizarea proiectelor. Cred că trebuie să clarificăm și alte puncte, mai ales anumite definiții, precum și prioritățile în materie de investiții. Raportoarea are dreptate și cred că dezbaterea va continua pe măsură ce vom înainta amendamente și datorită acestora vom putea, bineînțeles, să modificăm textul. Vă mulțumesc. Vă rog să respectați termenul de 3 minute, pentru că altfel nu vom reuși. Președinte, eh, în primul rând, eh, salut inițiativa de a eh, discuta pe Fondul Social European sau pe un nou cadru în acest sens. S-a dovedit că ultimul nu a fost unul dintre cele mai eficiente instrumente în ceea ce privește, în primul rând, stabilirea indicatorilor și mai ales în ceea ce privește implementarea pe anumite sectoare sociale Eh, aș vrea să atrag atenția asupra indicatorilor care trebuie stabilii într-un alt mod pentru următorul cadru eh, eh, financiar. Acestea, bineîneles că se referă la anumite arii de formare profesională pentru adulți și nu se ține cont de necesitățile în fiecare stat pentru ca banul din acest fond să fie cheltuit în mod eficient și rapid. Piața forțelor de muncă se pare că nu este atât de mult eh, luată în considerare pentru că trăim în momentul de față anumite schimbări chiar reforme, aș putea spune, eh, în special în țările noi aderate în Uniunea Europeană, care încearcă să-și adapteze atât piața, eh, adică întreaga economie, care include piața forței de muncă, la raportul lor, la referințele vestice. Uh, și susțin ceea ce spunea colega mea uh, Lukacevska, propunerile nu țin cont de diferențele la nivel național uh, în momentul de față, în măsura în care ar trebui. De aceea cred că următorul, următor, următoarele propuneri, următorul uh, cadru ar trebui să uh, intre mai mult în detalii, să comunice mult mai bine cu autoritățile publice naționale și regionale, uh, Vrem o Europă unită, Europa a regiunilor, dar se pare că uh, regiunile deseori trebuie să-și adapteze strategiile proprii la ceea ce li se impune uh, Eh, neinându se cont întotdeauna de necesitățile și potențialul de dezvoltare în area respectivă. Pentru că o regiune care are potențial într-un anumit sector economic, nu o putem forța de azi pe mâine doar pentru că are acces la bani pentru alte sectoare să-și eh, readapteze eh, obiectivele economice sau de creștere economică, ceea ce ar dura cu siguranță mai mult și n-ar contribui în mod eficient la cheltuirea banului public. Apoi, Fondul Social European ar trebui să vină cu o propunere referitoare la asigurarea cofinanțării sau sprijinirea cofinanțării. Eu aș propune aici <clears throat> un fond de garantare european pentru cofinanțare și la sfârșitul fiecărui an să fie apreciate, să fie oarecum analizate riscurile de așa natură încât acel fond Um, acel, acei bani care se alocă în uh, fondul respectiv să devină iarăși cash pentru anul viitor. <clears throat> Adică uh, fondul per ansamblu n-ar pierde nimic, decât ar trebui să uh, avem o colaborare concretă și directă cu Banca Europeană de Investiții, care la rândul ei poate să aibă o colaborare directă cu bănci naționale, prin care beneficiarii eligibili să um, poată accesa partea de cofinanțare. Ar fi, cred că, un pas mare înainte în ceea ce privește accesarea sau fluidizarea, dacă vreți, a banului public european spre uh, uh, beneficiarul eligibil. Uh, și apoi, corelarea clar foarte important, Uniunea Europeană alocă bani pentru a sprijini anumite politici sectoriale. În acest caz, trebuie să corelăm acest fond sau regulamentul referitor la acest fond cu strategia europeană a asistenței sociale, numai decât pentru ca obiectivele, să zicem, comune ale Uniunii Europene să fie uh, realizate. Și apoi, nu în ultimul rând, vreau um, să atrag atenția asupra cadrului uh, administrativ la nivel național. Cred um, că Comisia Europeană poate veni cu anumite propuneri și în ceea ce privește un cadru administrativ uh, la nivel național pe care să-l agreeze înainte de semnarea acordurilor cu statele membre. Și mă refer aici la modul de cheltuire a banului public, cum să fie accesat, cine să fie autoritatea de management, ministerul sau autoritatea regională, în ce măsură să împart competențele. Vă mulțumesc! Elizabeth. Mulțumesc, doamna Schröter. Yeah, also... Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru că am uh, lucrat deja împreună. Cred că munca merge într-o direcție bună uh, și am discutat foarte constructiv, spiritul discuției este constructiv. Cred că este un uh, domeniu unde trebuie să găsim o majoritate de consens. Vreau să-i spun antevorbitorului meu, eu nu pot să îmi imaginez Uh, ce bancă ar putea să intre și să ajute uh, acest uh, fond. E vorba aici de ajutarea oamenilor și asta nu se poate face decât cu fondurile de stat, cred eu. Dacă vrem să reducem șomajul, Acum, întrebarea este dacă reușim să mai găsim și alte fonduri din alte surse. E foarte bine, e o întrebare, însă care rămâne în spațiu și, în orice caz, până atunci, statele membre trebuie să uh, își fixeze niște priorități. Trebuie să știm că prioritățile de investiție s-au extins și de aceea, în regulamentul general, să alocă mai mulți bani pentru Fondul Social European, pentru că sunt mai multe sarcini. Noi, verzii, susținem aceste două noi domenii, pentru că ele susțin Europa 2020, strategia Europa 2020 și cred că reprezintă o nouă șansă. Văd doar o problemă concretă în text. Nu se reflectă scopul reducerii sărăciei atunci când se vorbește despre beneficiari. Cu, odată cu extinderea uh, obiectivelor se extinde și uh, grup, grupul de persoane vizate și cred că trebuie să clarificăm lucrurile și să punem mai mult accentul pe sărăcie. De asemenea, noi avem probleme la articolul 4. Pentru că chiar dacă concentrăm fondurile și noi, vezi, suntem pentru concentrarea fondurilor, lucrurile totuși nu funcționează. Haideți să vorbim despre sărăcie. Un stat membru își concentrează fondurile FSE Uh, pentru un program care să combată sărăcia, pentru o anumită regiune sau pentru statul membru, un program complet împotriva sărăciei. Dar apoi, dacă ne uităm la detalii, vedem că e vorba de șapte priorități concrete care sunt fixate pentru a implementa acest program de combatere sărăciei și dacă vreau un astfel de program care să fie bun, atunci trebuie să am și două priorități, una, două priorități în domeniul creării de locuri de muncă. Deci, chiar dacă îmi concentrez banii doar pe combaterea sărăciei, tot trebuie să am priorități și în alte domenii. Și de asta nu, func- nu funcționează conceptul concentrării. Cred că uh, abordarea este bună, dar formularea este greșită. Pot să vă spun că dacă pornim de la obiectivele tematice, tematice uh, le combinăm și dacă vreau să uh, atingă o țintă de la 1 la 11 din regulament, atunci trebuie să uh, folosesc atât și atât din diverse linii ale Fondului Social European. Însă, atunci când e vorba de măsurile concrete, pentru un bun program de combatere a sărăciei, care e cel mai bun exemplu pentru mine, sau un bun program pentru educație, e nevoie de o mai mare flexibilitate de combinare și totuși, uh, în ceea ce privește rezultatele, banii au fost concentrați. Ăsta e un punct pe care trebuie să-l discutăm pentru că lucrurile nu vor funcționa așa cum propune Comisia și nu vor aduce rezultatele pe care le vrem, și anume reducerea sărăciei, reducerea uh, abandonului școlar, reducerea numărului de persoane care sunt uh, uh, șomeri de lungă durată sau care sunt uh, în pericol de a deveni șomeri de lungă durată. Apoi, al doua chestiune importantă este articolul 6 care se referă la parteneriat. Aici se face diferența între state membre care sunt mai puțin dezvoltate și celelalte. Eu nu vreau această reducere, pentru că în acest domeniu e foarte clar că în toate statele membre, fie ele sărace, mai dezvoltate, mai puțin dezvoltate, sunt mari probleme și ă, partenerul trebuie să poată să fie implicat în acest dialog partenerial, indiferent de țară, dacă e mai dezvoltată sau mai puțin dezvoltată. De aceea cred că acest principiu trebuie să fie valabil pentru toți. Mă bucur că raportoarea a reușit să rezolve situația privind programul de ajutorare cu alimente, pentru că am văzut că uh, am discutat foarte mult și uh, uh, mulți au spus că cu acest program am acoperit cei 20% pentru sănăcie, nu mai trebuie să facem nimic în plus. Și ăsta este un risc. Eu sunt de părere că, dată fiind situația globală Uh, sunt cele șase state membre care sunt uh, implicate în program, pentru care nu există o altă uh, soluție. Și aici revenim la articolul 4, și anume la concentrare. Am putea oare să uh, deschidem puțin acest concept al concentrării pentru a permite mai multe măsuri pe obiective tematice, atunci această, acest concept al concentrării s-ar putea utiliza și pentru programul de Um, furnizare de alimente și uh, eu, de asta cred eu că e nevoie de o mai mare flexibilitate în acest concept al concentrării, pentru că pentru aceste state nu există o altă soluție și ar trebui să ne gândim că e bine să facem lucrurile în uh, sensul propus, pentru că uh, dacă putem să combinăm obiectivele, respectiv programele de combatere a sărăciei, atunci pentru um, acești oameni nevoiași putem să facem mult mai mult decât doar prin programul de ajutorare cu alimente. Susțin um, raportoarea atunci când se referă la aspectele uh, transversale Însă văd o problemă care nu și-a găsit încă soluția și poate comisia, domnul Percovici, este încă aici, poate că poate să ne dea mai multe informații, pentru că am înțeles că e o dispoziție care nu e în Fondul Social European. Eu n-am găsit-o, dar am discutat în grupul nostru de lucru și am spus că pentru proiectele mici pentru care nu se descurcă cu perioada foarte lungă de prefinanțare, ar trebui să existe o finanțare separată din partea comisiei, și anume riscul să nu fie acoperit de uh, cel care reprezintă proiectul sau statul membru. Doream, deci, să modificăm această situație, dar n-am reușit să găsesc unde anume s-a făcut această modificare, și anume faptul că Comisia finanțează cu un procent mai mare la început anumite proiecte și procentul de finanțare ulterioară rămâne mai mic astfel încât proiectele să poată fi lansate, să poată fi executate și să nu se ajungă la situația în care nu se mai fac astfel de proiecte mai mici pentru că um, cei care vor să se ocupe de proiecte nu pot aștepta toată perioada de prefinanțare. Și vreau să vă rog să îmi uh, arătați unde anume această dispoziție pentru că eu n-am reușit nici cum să o găsesc. Te rog foarte scurt, două minute. Gracias. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, intervenienților uh, pentru cele spuse. Toți știm și suntem siguri că vom uh, colabora foarte bine pentru a face un raport solid, pentru că nu ne putem permite ca fondul acesta să fie un fond care în aceste momente, mai mult decât oricând, este un fond de care avem nevoie Evident, da, s-a spus că trebuie să fie un fond mai flexibil, cu un potențial divers, cu egalitatea între bărbați și femei, uh, să susțină politicile de ocupare a forței de muncă, activ și mai ales pentru tineri, să adapteze formarea profesională și formarea educativă la piața muncii și uh, Uh, sprijinirea cofinanțării, instrumentul acesta trebuie realmente studiat și analizat. Dar vom colabora cu toții ca să facem un raport foarte bun pe această temă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Comisia dorește să reacționeze pe scurt la cele spuse? Da, mulțumesc foarte mult! Am să-i dau cu, cuvântul colegului meu, dar vreau să revin la întrebarea pusă de doamna Schroeder, finanțarea proiectelor mici. Aveți dreptate când spuneți că regulamentul nu prevede un mecanism specific pentru prefinanțarea proiectelor. Totuși, face un lucru și anume modifică mecanismul de finanțare uh, apropo de modul în care Comisia interacționează cu statele membre. Uh, articolul 1211C înainte ca un stat membru să adreseze o cerere comisiei, trebuie să demonstreze că a plătit banii beneficiarului. Deci comisia rambursează doar cheltuieli plătite beneficiarilor în practic, acum uh, se făcea altfel, se puteau certifica niște uh, cheltuieli care, în situația în care nu se plătiseră bani. Este un element important. Și încă unul, prefinanțarea care este prevăzută, care va permite ca statul membru să aibă întotdeauna lichidități uh, pentru diverse proiecte. Aceste două elemente permit exact ce propuneați dumneavoastră adică permit statelor membre, dacă e nevoie, să prefinanțeze proiecte mici. Asta este răspunsul tehnic la întrebarea dumneavoastră și acum dau cuvântul lui Thomas Bent care va răspunde direct uh, la întrebări. Thank you very much. Uh, indeed, there were many questions. Mulțumesc, s-au pus foarte multe întrebări. Am să încerc să răspund foarte pe scurt, dar nu voi putea răspunde la toate. S-a pus o întrebare legată la, despre concentrare față de flexibilitate. Propunerea comisiei le prevede pe amândouă. Pentru că nu spune ce regiune uh, sau ce investiție prioritară trebuie să aibă loc într-o regiune sau într-un stat. Există o alegere uh, pentru niște obiective tematice în funcție de specificul local, iar concentrarea trebuie să se facă pe cele mai urgente și mai importante și există un grade de diferite de concentrare pentru diversele tipuri de regiuni pentru a permite flexibilitatea necesară și libertatea de alegere pentru alte priorități de investiții care nu sunt cuprinse între cele patru domenii menționate în regulament managementul fondului. Problema eficienței și a indicatorilor în evaluarea de impact uh, pentru fondul social, dar și pentru regulamentul privind prevederile generale s-a făcut trimitere la eficiența cheltuielilor de până acum. Pentru a spori acest lucru am propus realmente niște indicatori comuni atât la nivelul realizărilor și mai ales pentru fondul social la nivelul rezultatelor. Acești indicatori comuni trebuie completați de indicatorii specifici din diversele programe care vor analiza și uh, realizările diverselor programe și rezultatele. Nu sunt singurele care vor fi folosite însă. Pentru a măsura impactul, Comisia are o prevedere că autoritatea de management va putea să rețină datele participantului individual care pot fi folosite pentru evaluarea de impact pe măsură ce programul evoluează și considerăm că această combinație la cele trei nivele, uh, realizări, impact și uh, rezultate, ne vor permite să demonstrăm uh, mult mai bine eficiența și eficacitatea programelor. Am luat notă de trimiterea la fondurile care eh, s-au făcut aici. Am ascultat ce se spune la Parlament și anume că este vorba de contribuția națională sau de cotele plafoanelor naționale. Propunerea Comisiei spune că trebuie să existe niște procentaje minime pentru diverse categorii de regiuni dintr-un stat membru și nu pentru fond aceste procentaje minime sunt foarte apropiate de datele istorice și de situația pe care o cunoaștem astăzi și reprezintă mai mult o plasă de siguranță decât un buget foarte fix discriminarea și egalitatea dintre cele două sexe. Cred că regulamentul lasă foarte multă flexibilitate statelor membre să abordeze aceste chestiuni importante și anume care sunt problemele principale. De asemenea, cred că trebuie să fim conștienți că problema cum ar fi diferențele salariale dintre bărbați și femei nu va fi rezolvată prin fondul social sau orice alt fond. Aici e vorba de multe alte măsuri auxiliare luate de statele membre și de regiuni pentru a avea o bază juridică corectă pentru a aborda o asemenea problemă de inegalitate. Discriminările multiple, mă voi referi aici la prevederile generale, regulamentul respectiv, care solicită statelor membre să stabilească o strategie pentru a rezolva problema celor care sunt victimele unor uh, discriminări multiple deja din contractul de parteneriat. Nu e numai problema fondului european, ci este o problemă pe care statele membre trebuie să o rezolve în toate fondurile cu care au de-a face problemele aduse în discuție de doamna Schröter. S-a făcut o trimitere eh, la diferențele referitoare la parteneriat și Uh, prevederile privitoare la fondurile alocate partenerilor sociali și ONG-urilor. Pentru partenerii sociali este aceeași prevedere ca cea existentă. Nu ni s-a părut că e cazul să uh, o modificăm în regiunile mai dezvoltate, în mod uh, normal, banii pentru acțiunile comune ale partenerilor sociali și pentru construcția de capacitate sunt suficienți și nu vedem de ce ar trebui să facem altfel aici. În schimb, am introdus obligația statelor membre de a avea o abordare similară pentru construcția capacităților instituționale în sectorul ONG-urilor. Am luat notă de ce a spus pentru, uh, apropo de programul de ajutor alimentar. Domnul comisar Ciolos, acum două săptămâni la Strasbourg, a făcut niște comentarii necesare în acest domeniu, iar Comisia își va folosi dreptul de inițiativă legislativă într-un viitor foarte apropiat. În ceea ce privește prefinanțarea proiectelor mici. Păi cred că Peter a spus ce era de spus. Vreau să accentuez un element. Regulamentul Fondului Social conține o prevedere specială care face obligatoriu pentru autoritatea de management să folosește niște costiuni de, post, de cost uh, simplificate pentru proiectele mici care au o, o sumă de nu mai mult de 15.000 de euro. Această prevedere uh, se aplică proiectelor cu o valoare mai mică și ele vor putea să acceseze mult mai repede uh, fondurile și mult mai bine. Cred că trebuie să mă opresc aici, doamnă președintă, din cauza unor probleme de timp. Vă mulțumesc, altfel v-aș fi oprit dumneavoastră, spune doamna președintă. Vă mulțumesc. Avem acum uh, de discutat trei regulamente, 25 de minute pentru fiecare regulament și am să opresc uh, discuțiile după 25 de minute, deci vă rog să vă consemnați. Trecem acum la raportul doamnei Rica Manner, cooperarea teritorială și vă rog toți cei care doresc să ia cuvântul să-mi spună imediat ca să închid lista. Doamna Enrica Manner are cuvânt. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mulțumesc mult, doamnă președintă. Tocmai uh, v-a fost comunicat și documentul meu de lucru. Acesta a fost trimis și prin e-mail. Ați putut așadar să vă familiarizați cu textul. Există șapte teme care constituie puncte în jurul cărora vom putea să purtăm o dezbatere. Există întrebări foarte concrete care vor fi puse Aș dori să ascult și punctul dumneavoastră de vedere, deoarece știm acum care sunt chestiunile principale care vor reveni în discuție în ceea ce privește acest regulament care privește cooperarea teritorială. În primul rând, aș dori să subliniez câteva aspecte. Trebuie să avem mai multă claritate asupra rolului pe care îl poate juca FEDER. Trebuie să fim mai clari în ceea ce privește care sunt diversele probleme care apar, de exemplu. Să revenim însă la principala întrebare. În primul rând, este vorba de finanțări. Chestiunea bugetară este foarte importantă, cadrul financiar multianual. Știu că Parlamentul va ține o dezbatere foarte importantă, mai ales în ceea ce privește chestiunile legate de, dezvo- de dezvoltarea regională. Recent a fost uh, publicat și un raport care a fost uh, adoptat și acesta se leagă în mod direct de cooperarea regională. S-a indicat în acest raport că ar trebui cel puțin 70% din 7% din procent Comisia ne-a prezentat 11,7 miliarde de euro pentru cooperarea teritorială, ceea ce reprezintă 3,48% din bugetul total. Aș dori să întreb aici colegii dacă sunt pregătiți să se lupte pentru aceste cifre. Dacă noi suntem pregătiți să rămânem pe poziții încă de pe acum, atunci noi vom putea obține cifra pe care o dorim. Încă un punct cu privire la flexibilitate. În cadrul acestei perioade de programare putem transfera fonduri între componentele A, B, C în funcție de nevoi. De exemplu, s-au putut oferi mai multe fonduri cooperării transnaționale atunci când acest lucru a fost dorit. Însă în această nou, nouă propunere a Comisiei nu mai apare această flexibilitate. Este motivul pentru care eu cred că ar fi util să avem încă principiul flexibilității. Am cerut mai multe detalii Comisiei. Am dorit să văd în ce măsură această flexibilitate poate fi utilizată, poate fi utilizată în perioada de programare actuală. În ceea ce privește finanțarea, Comisia ne înaintează cifre de 75%, această cifră ar trebui să fie identică pentru toate statele membre. Sunt pentru acest, această cifră. Am vorbit mult despre ea. Cred că dezbaterea va continua. Cred că este bine ca toate statele membre să aibă aceeași cifră mai ales în vederea simplificării programelor. Aș dori să știu însă care și este punctul dumneavoastră de vedere în acest sens. Comisia ne prezintă un sprijin de ordin tehnic de 6% pentru executarea pentru executare, din punctul meu de vedere, este foarte bine. Putem de asemenea să ne punem întrebarea dacă am avea cumva nevoie de o, o, o sumă mai mare decât cea propusă de comisie. Aș dori să ascult comentariile dumneavoastră. În ceea ce privește programele de cooperare teritorială și legătura lor cu celelalte programe, am vorbit deja despre aceste lucruri în ultimii ani. Am văzut că trebuie stabilită o legătură între diversele programe, în așa fel încât acestea să fie aduse mai. în, în așa fel încât acestea să convergă am constatat că există un număr de probleme. În ceea ce privește cooperarea teritorială, poate că e nevoie de mai multe dispoziții pentru ca totul să funcționeze. Sunt pregătită să ascult o dezbatere pe acest subiect. Aștept ca Comisia să ne aducă propuneri mai clare în așa fel încât să putem îmbunătăți cooperarea între diversele programe. Să trecem acum la obiectivele tematice. În cadrul acestui program există o listă de obiective tematice. Va trebui, vor trebui alese patru. Pentru mine este o chestiune problematică, deoarece programele de cooperare teritoriale sunt foarte diferite de programele tradiționale. La ora actuală am impresia că aceste patru mari obiective tematice nu răspund corespunzător obiectivelor pe care ar trebui să le avem noi. Pe de altă parte, este foarte important să dispunem și aici de multă flexibilitate. Una dintre posibilități ar putea să fie, de exemplu, să se aleagă trei mari priorități tematice și apoi regiunile vor putea și ele să aleagă ce doresc ele în funcție de propriile lor nevoi. În ceea ce privește transporturile și transporturile transfrontaliere, și aici este, un, uh, este nevoie mare de cooperare. Comisia a vorbit de utilizarea unor programe, acestor programe, pentru a îndeplini obiectivele în materie de infrastructură. Sunt însă de părere că e nevoie de informații mai clare în acest sens, mai ales pentru programele transfrontaliere. Transporturile sunt foarte importante. Aș dori să subliniez acest lucru, mai ales pentru că nu s-a vorbit îndeajuns. Apoi mai este vorba și despre îmbătrânire. Și aici s-ar putea face o legătură între îmbătrânire și programele de cooperare teritorială. În ceea ce privește macro-regiunile, și acestea fac parte integrantă din, uh, program, din uh, cooperarea teritorială și sunt satisfăcută de cooperarea existentă. Aici este vorba de componenta B. Macroregiunile au fost uh, puse în lumină acum. În opinia mea, este un lucru bun. În ceea ce privește rolul macroregiunilor, în opinia mea, există un echilibru foarte bun. În ceea ce privește simplificarea, Comisia ne-a prezentat în programul său o metodă de gestiune și o autoritate de gestiune. Este un punct de plecare foarte bun, în opinia mea. Cred că în comisia noastră întâlnește unanimitatea. S-au ridicat câteva puncte de întrebare cu privire la acest aspect, însă flexibilitatea este foarte prezentă aici. Fiecare poate să facă ce dorește, practic. Dacă un stat nu dorește să adopte acest uh, mecanism, nu este obligat să o facă. Încă o chestiune legată de simplificare. În aceste programe există acești 15% trebuie să mergem în acest sens. Am putea să ne întrebăm dacă această rată forfetară este bună dacă cifra este corectă, însă cred că este un punct de plecare foarte bun și acesta. Acordurile de parteneriat. Și aici există o legătură între programe și instrumentele de parteneriat. Aici este nevoie însă probabil de cifre mai clare, cum se poate stabili în mod concret legătura și cum o legătură și cum se poate face legătura cu alte fonduri. Iată așadar principala întrebare pe care aș dori să o abordez. Aș dori să ascult opinia dumneavoastră, iar în um, concluzie aș dori să vă spun câteva lucruri despre indicatori. La ora actuală se ia în considerare mai ales densitatea populației fiecarei regiuni. Probabil că acest lucru ar putea să ne pună pe gânduri, am putea să ne gândim să mărim numărul indicatorilor de care dispunem, în așa fel încât să facem față tuturor provocărilor cu care se confruntă regiunile. Și aici intră în discuție îmbătrânirea populației. Probabil putem lega aceast, acest fenomen de unul dintre indicatori. Iată așadar, um, documentul de lucru așteaptă remarcile dumneavoastră, așa fel încât să putem continua lucrările noastre în cooperare foarte strânsă. Trebuie să vă spun că raportorii din umbră am cooperat foarte bine cu ei. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președintă. Îi rog pe cei care vor lua cuvântul să nu treacă de 2-3 minute. Vă rog să vă referiți la aspectele cele mai importante pe care le-ați găsit în prezentarea doamnei Riei Camander. Avem un singur raportor din umbră, domnul De Angelis, și apoi avem câțiva alți vorbitori. Domnul De Angelis, aveți cuvântul. se comunque Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă voi reuși să mă încadrez în timpul stabilit, dar o să încerc. În primul rând, sunt de acord că ar trebui să facem o legătură clară cu regulamentul general. E foarte important acest lucru, mai ales pentru a evita suprapunerile și uh, o diviziune neclară a competențelor. De asemenea, definiția clară a rolurilor este importantă. Când vorbim de cooperare regională, trebuie să cunoaștem foarte bine care este perimetrul acestei dezbateri din acest moment avem nevoie de un sistem prin care să putem face uh, schimb de informații în mod adecvat la toate nivelurile, astfel încât să putem obține o simplificare și o sintetizare a activităților. Asta au cerut raportorii pentru regulamentul general. Și acum am să trec la punctele pe care ar trebui să le examinăm, așa cum ne-a indicat doamna raportor. Am apreciat foarte mult munca făcută de doamna Manner și pentru că e vorba de chestiuni foarte specifice și foarte precise. Sunt de acord cu procentul de 7% care se găsește deja în rapoartele adoptate de Parlamentul European. Și cred că, în general, propunerea Comisiei nu penalizează cooperarea regională, cum o face pentru alte obiective, unul dintre ele fiind convergența. Adică, ce vreau să spun? Acesta este un obiectiv și pentru a atinge acest obiectiv e nevoie de mai mulți bani. și pentru criteriile de flexibilitate între sectorul de intervenție și prioritățile tematice, cred că ce ar trebui noi să facem ar fi să punem cooperarea regională la același nivel ca și alte obiective. Adică cooperarea nu ar trebui să se desfășoare pe baza unor reguli și mecanisme trebuie uh, așa de sine stătătoare, ci trebuie să interacționeze cu celelalte elemente într-un cadru strategic uh, comun. Și un alt lucru care mi se pare important este flexibilitatea. Criteriul flexibilității trebuie să vedem, în primul rând, dacă este corect dacă vrem să creștem accesibilitatea fondurilor pentru regiuni. Și aici trebuie să vă spun că eu nu sunt într un totul sigur. Cred că ar trebui să intrăm într-o dezbatere mai aprofundată pe uh, chestiunile tehnice aici, dacă vrem să înțelegem uh, că care va fi impactul asupra cadrului strategic comun, pentru că acesta s-ar putea să fie mai complicat decât ne dăm seama în momentul de față. În ceea ce privește strategiile macro-regionale, dacă vrem ca acestea să funcționeze, cooperarea regională nu poate să fie singura sursă de finanțare. Hai să vedem cum putem să uh, găsim finanțare uh, Uh, pentru a exista un sistem separat pentru cooperarea regională. Să ne gândim, de exemplu, la acreditare, mai ales în zona baltică. Uh, aici lucrurile funcționează bine, dar ar trebui să, ca acest exemplu să fie aplicat și în alte țări, astfel încât uh, cooperarea transfrontalieră să, să poată să funcționeze bine. Eligibilitatea și monitorizarea. Sunt de acord cu ce a spus doamna raportor mai ales simplificarea. Trebuie să reducem povara birocrației și mai ales trebuie să ușurăm viața protagoniștilor de la nivel regional și uh, am să închei cu subvențiile de stat, dacă acestea ar trebui să fie permise oare pentru cooperarea regională. Pentru că cooperarea regională nu este un obiectiv complet separat de celelalte obiective din uh, politica de coeziune. Și cred că ar trebui să se aplice, deci, aceleași reguli. Eu sunt deschis, dar vreau să generez o discuție preliminară. Sunt foarte recunoscător raportoarei, dar cred că trebuie să intrăm în dezbatere mult mai aprofundat cu ajutorul serviciilor tehnice uh, și, în final, îi mulțumesc încă o dată raportoare pentru această abordare generală, însă îmi rezerv dreptul de a reveni cu comentarii atunci când vom discuta chestiunile specifice mai târziu. Și odată ce vom uh, înțelege mai bine cum stau lucrurile în regulamentul general. Mulțumesc, mână, doamna președinte, Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Uh, eu am să respect timpul uh, alocat. Uh, domnul uh, Sanchez Smith, colegul nostru, ne-a, mi-a prezentat un document care se referă la niște puncte concrete din documentul de lucru al raportoarei. Și am să-i dau pur și simplu documentul doamnei, doamnei raportor. Vreau să menționez două puncte. În primul rând, aceste strategii macroregionale. Mi se pare foarte bine că baza pentru această cooperare s-a găsit și s-a stabilit în sfârșit. Pentru că aici, aici este locul potrivit pentru a, face, pentru a stabili această bază. Aici trebuie să putem profita de experiențele uh, pe care, de experiența pe care o au uh, colectivitățile descentralizate, colectivitățile locale. Și uh, sigur că trebuie folosite fonduri, nu doar fondurile din obiectivul al treilea. Filozofia aici este cea a unei cooperare, a unei cooperări regionale um, care să se extindă și pe viitor. Punctele tematice. Aici uh, mă miră faptul că avem nevoie de atât de multe obiective. Uh, poate că ar trebui să vedem care sunt, regiunile, care sunt reacțiile regiunilor cooperarea transfrontalieră între universități, între cetățeni, cooperarea între oameni nu poate să fie impusă printr-o agendă de sus în jos. Dacă vrem să fixăm niște obiective tematice, ok, dar de ce se face acest lucru, nu înțeleg foarte bine. Um, poate că ar trebui să um, intrăm puțin în chestiuni mai concrete, nu să impunem lucrurile de sus, să pornim de la cooperarea existentă deja. Dacă e vorba de cooperare dintre școli, de exemplu, nu se poate lua o decizie uh, la nivelul ierarhic uh, de sus. Asta mă îngrijorează. S-a vorbit de 7%. Minunat, foarte bine. Dar cum se... Bun, ce înseamnă 7% de fapt? E într-adevăr un stimulant? Sunt mulți bani am uh, adoptat această cifră în raportul Piper. Bun, deci era totul foarte clar. Mulțumesc. Uh, Lambert, domnul Matula. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu și eu concis. Uh, într-adevăr, spunea colegul Lambert, 7% e clar că tindem spre acest procent, este stabilit deja, dar într-adevăr să vedem ce înseamnă sunt de acord cu mărirea flexibilității și susțin întru totul în funcție de nevoile locale pentru că aici ar trebui să nu uităm noi vorbim mereu și susținem autonomie locală subsidiaritate guvernanță locală decizie locală decizie cât mai aproape de cetățeni și atunci mi se pare anormal să venim cu acele obiective generale să venim de la nivel înalt cu fixarea obiectivelor generale ar fi suficient să mă leg de un singur domeniu concret pentru a arăta că sunt diferene foarte mari de la o frontieră la alta în cadrul uniunii europene i este greu să stabilești aceste obiective generale i să nu ii cont de cerinele locale transfrontaliere de exemplu drumurile transfrontaliere în europa uh, de vest există drumuri de trecere a frontierelor în medie la doi kilometri. În Europa de Est, aceste treceri, drumurile de peste frontieră sunt în medie la 50 de kilometri. Iată diferențe care trebuie să lase la latitudinea autorităților locale această decizie. Am dat exemplu cu drumuri, dar sunt multe alte domenii unde, datorită specific cităților locale, eu consider că decizia trebuie să rămână la autoritățile locale. Și aici, într-adevăr, trebuie să acceptăm. Vrem simplificare, vrem sintetizare, vrem sporirea accesibilității pentru regiuni, dar, repet, toate în strânsă corelare cu decizia locală și cu nevoile locale. Uh, mai ales, personal consider că aceste programe de cooperare transfrontalieră cu bani relativ puțini, cu sume relativ modeste, poate sunt cele mai de succes din Europa, pentru că oferă posibilitatea schimbului de experiență, ă, oferă posibilitatea ca bunele practici să fie preluate din mers. Mulțumesc, nu înainte de a o felicita pe colega Rica Maner pentru ideile și documentul de lucru pe care ni l-a prezentat astăzi. Mulțumesc! Thank you. Eh, Mulțumesc, Mulțumesc președintă. Și eu doresc să felicit raportoarea pentru tot ceea ce a spus, mai ales în ceea ce privește strategiile macroregionale. Am impresia că în cadrul noului regulament ar trebui ca aceste strategii să joace un rol important, pentru ca pe viitor să poată fi dezvoltate regiunile. Am o întrebare către comisie. Ce dorește să facă comisia? Cum va coordona toate aceste lucruri? Cum va întări dezvoltarea strategiilor macroregionale? În opinia mea, acestea sunt un instrument extrem de util pentru a accelera dezvoltarea regiunilor și pentru a pune capăt diferențelor de dezvoltare. În documentul de lucru există o mențiune uh, cu privire la regiunea Dunăre, cu privire la regiunea Mării Baltice, sunt regiuni care reprezintă interes pentru, uh, regiuni, pentru strategiile macro-regionale și sunt uh, zone de succes, pentru că sunt bine gestionate. Există și zona Carpaților, care ar putea fi luată în considerare. Este o regiune interesantă. Trebuie să ne aducem aminte de toate aceste regiuni atunci când vorbim despre regulament. Poate că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestor aspecte. Comisia ar putea să înceapă să ne vorbească despre regiuni ca despre o regiune ca, care în anii viitori ar putea fi luată în considerare așa cum merită. Doamna președintă, doamna Schröter. Da, vreau să fac uh, două observații, de fapt două întrebări care se adresează mai degrabă comisiei. În primul rând, am mai discutat despre uh, regiune transfrontaliere și aveam aceste uh, fonduri pentru mici proiecte, dar am înțeles că acestea nu mai există în urma principiului concentrării și asta e o mare problemă. Eu cred că pentru cooperarea transfrontalieră aceste fonduri pentru micile proiecte sunt foarte importante, trebuie să fie reinstituite și cred că ar trebui să avem anumite mecanisme, anumite procente care să fie alocate pentru acest uh, fond. Și, în al doilea rând, o întrebare tot pentru comisie. Și eu sunt de acord ca toate regiunile de graniță să primească aceeași uh, finanțare, 75%, bun, e o soluție bună. Însă, există o problemă. Ce se întâmplă în regiunile unde regiunile de lângă ele sau regiunea respectivă, chiar dacă nu e regiune uh, de graniță, ar primi 75%. De exemplu, în Grecia poate ar primi 95% cofinanțare din partea Uniunii Europene. Um, și atunci poate regiunea ar spune, n-am, regiune, altă regiune ar spune, eu n-am chef să fac uh, proiectele astea pentru că, uite, dacă uh, primesc uh, grecii, uh, dacă îl fac greci, ei primesc mai mult. Dacă fac alte proiecte care intră în alte fonduri, primesc poate 85% finanțare. Și atunci cooperarea transfrontalieră nu este atractivă pentru autoritățile locale. Deci problema este că regiunile, foarte multe regiuni, beneficiază de un procent mai mare și eu cred că cooperarea transfrontalieră este cea care necesită cele mai multe eforturi și trebuie să găsim soluții pentru ca acest tip de cooperare să fie promovată și să fie făcută atractivă și de aceea trebuie să vorbim despre acest procent și să găsim o soluție. Nu se poate ca alte regiuni să aibă un procent mai mare de finanțare decât uh, cele care sunt implicate în cooperare teritorială, pentru că atunci cooperarea teritorială nu va mai avea loc. Uh, în orice caz, mă gândesc așa, pragmatic, la alegerea pe care o fac autoritățile locale din regiunile de graniță și îmi dau seama că ele nu, nu mai sunt stimulate să fac um, cooperare teritorială dacă procentul este mai scăzut. Mulțumesc, spune doamna președinte. Rica, dacă vrei să reacționezi, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru remarcile făcute, remarci foarte bune, pe care, bineînțeles, le voi lua în considerare. Bineînțeles, pe viitor vom mai avea loc o dezbatere când vom mai aborda acest text. Am vorbit deja despre anumite elemente. Am constatat că în foarte multe intervenții este important să luăm în considerare nevoile fiecărei regiuni. Este important ca fiecare regiune să dispune de o anumită putere. ar trebui ca luarea de decizii să se facă și mai mult la nivel local, în așa fel încât să fie luate în considerare specificitățile fiecărei regiuni. În ceea ce privește cofinanțarea și sprijinul din partea statelor, eu cred că am putea să continuăm dezbaterea în aceste aspecte. Mai sunt câteva aspecte pe care va trebui să le reluăm. Doamna președinte, de cuvântul comisiei. Vă mulțumesc. Au fost foarte multe puncte ridicate și sper că vom putea să discutăm mai în detaliu, însă acum aș dori să mă concentrez pe cele mai importante. Claritatea rolului um, FEDER. Putem face foarte multe lucruri cu federul în multe domenii, infrastructură, resurse umane, lucruri care în mod normal ar fi fondate de fondul, de fondul social, însă uh, Aici este doar o chestiune de, de pregătire a textului. Sunt de acord. În ceea ce privește flexibilitatea, este important. Am două lucruri de spus. În primul rând, unul dintre motivele pentru care Comisia a propus o creștere a alocării pentru cooperare teritorială este deoarece este acesta este un instrument foarte puternic pentru îndeplinirea obiectivelor legate de Europa 2020. Este un instrument care nu a fost utilizat la maxim, însă poate fi utilizat la maxim pe viitor. În același timp, avem și rezultate din partea evaluărilor făcute pentru perioada actuală, care arată faptul că programele sunt fragmentare. Lipsește concentrarea pe obiective, de aceea noi propunem ca obiectiv concentrarea pe obiective. Credem că este un instrument foarte puternic care poate duce la rezultate. În ceea ce privește 6% pentru asistență tehnică, acest lucru ar trebui luat în considerare și în, în conjuncție cu, pro, cu uh, suma minimă propusă, 1,5 milioane de euro. În opinia noastră, problema cu rata pentru asistență tehnică este că aceasta este mai mare în programele simple, în programele simple. Am găsit însă, credem, o soluție în așa fel încât să nu cheltuim prea mulți bani pe activități care nu au neapărat nevoie de ele. Credem că am ajuns la un echilibru. În ceea ce privește frontierele externe, din fericire nu este o problemă pe care o putem adresa în acest regulament. Este o problemă care are de-a face și cu IP și cu regulamentul legat de instrumentul european de vecinătate și ar trebui luat în considerare în acel context. De aceea vă rog să uh, analizați acel pachet de regulamente de asemenea. În ceea ce privește mecanismul de alocare pe baza populației, am analizat și alte posibilități, însă există o problemă foarte simplă și anume nu dispunem de suficiente date pentru programele transfrontaliere și de aceea este greu să facem evaluările necesare. În ceea ce privește contribuția la programele mainstream. Suntem total de acord cu dumneavoastră și acest lucru apare în dispozițiile comune, în regulamentul cu dispoziții comune. Dorim și noi să constatăm cum pot contribui programele mainstream la cooperare. Însă aș dori să adaug și strategiile uh, care fac parte din strategia maritimă aici. Și aici cred încă o dată că părerile noastre converg două întrebări specifice cu privire la, să spunem, inițiativele pentru grupurile mici transfrontaliere. În primul rând, bineînțeles, cooperarea teritorială europeană este deschisă dezvoltărilor locale. Există anumite prevederi în acest sens. Însă, în perioada actuală, există posibilitatea ca articolul 6 să promoveze uh, cooperare legală și administrativă. În mod important, însă și cooperarea între cetățeni și instituții transfrontaliere. În ceea ce privește acei 75%, bineînțeles, este o chestiune complexă. Motivul pentru care Comisia a propus o regulă simplă transfrontalieră este deoarece noi considerăm că ar putea fi vorba de o simplificare de asemenea, semnalizează intențiile noastre cu privire la această politică. Doamna Schröter a vorbit despre, competi- despre com- concurență. Noi nu credem că este vorba de concurență. Noi vorbim despre programe diferite. Analizăm situația unor programe diferite, așadar. Este vorba de o strategie transfrontalieră care identifică acele activități care au legătură cu cooperarea și uh, aduc beneficii întregului, întregului domeniu de programe. Nu ar trebui să existe așadar concurență. Și am să închei aici. Vă mulțumesc. Thank you. With this we close this point and we have 20 Vă mulțumesc. Aici încheiem. Uh, two points. Aici încheiem și mai avem încă 20 de minute pentru următoarele două. Dăm cuvântul domnului Victor Boștinaru cu privire la fondul de coeziune. Vă... Da. Cohesion Fund. În ceea ce pentru cei dintre dumneavoastră care aveți posibilitatea să citiți uh, documentul de lucru și pentru cei care îl vor citi mai târziu, trebuie să spun că este un uh, rezumat al problemelor și preocupărilor care au fost ridicate de mulți dintre dumneavoastră în săptămânile recente. De aceea, nu e nimic nou referitor la chestiunile problematice. Ci E vorba de cei 10 miliard, cele 10 miliarde de euro care trebuie transferați la instrumentul de conectare a Europei. Cred că este foarte bine. Nu sunt împotriva acestui instrument conectarea Europei. Este ceva de care avem nevoie, ceva care poate fi făcut pentru a ajunge la o mai bună coerentă, coerență și la o mai bună unificare a regiunilor uh, și din Europa. Însă știm că cetățenii noștri și piața internă are nevoie de mai multă coordonare și o integrare mai bună a infrastructurii, fie că e vorba de cea de energie și cea de transport sau cea de inform- tehnologie informației. După cum am arătat de multe ori, cred că avem nevoie de mai multe garanții că anvelopele naționale vor fi respectate dacă dorim să acceptăm un management centralizat pentru acest instrument. Propunerea spune că se va acorda cea mai mare prioritate proiectelor care respectă alocațiilor naționale. Este, după părerea mea, prea vagă și prea slabă și trebuie să fie îmbunătățită pentru a fi acceptată de membrii acestei distinse comisii. se lasă prea mult spațiu, prea multă libertate agențiilor de la Bruxelles care se vor ocupa de acest instrument Connecting Europe și din punctul meu de vedere nu este acceptabil. Știu că mulți dintre dumneavoastră consideră că problema este văzută, au aceeași opinie despre această problemă. Vreau să repet că aceeași, aceleași întrebări se pun și la Consiliu și pentru acele semne de întrebare și pentru acele preocupări nu am primit încă un răspuns decent și acceptabil. Comisia spunea că principiul primul venit, primul servit se va aplica în momentul în care se selecționează proiectele, iar acum mi s-a spus că nu e adevărat, că proiectele finanțate conform fondului de coeziune, cele zece miliarde vor fi selectate după alte criterii. Nu cred că nici Comisia nu știe astăzi cum se vor aplica aceste prevederi pentru că se creează foarte multă confuzie. Și cum se va face acest lucru? pentru a dilua sau pentru a ne atenua preocupările. Mai este evident un lucru, e nevoie de coordonare mai bună între DigiMove și DigiRegio, pentru că acest instrument, conectarea Europei, este în primul rând provenit de la DigiMove, însă îi lipsește concepția politicii de coeziune de care avem nevoie. Apoi, în documentul de lucru veți găsi niște propuneri legate de articolul 2, care descrie domeniul de aplicare al fondului de coeziune. Prima propunere este ca uh, să în domeniul uh, locuințelor uh, cheltuielile legate de eficiența energetică să poată fi eligibile, pentru că e vorba de infrastructură publică. Este ușor de înțeles că sectorul locuințelor, dacă ar deveni eligibil, ar avea un impact uriaș asupra mediului, care este unul dintre scopurile acestui fond. Aș dori, în primul rând, să subliniez că eficiența energetică înseamnă mai puțină energie folosită, mai puține emisii de carbon și folosirea energiilor regenerabile uh, va fi aliniată la strategia Europa 2020. Să nu uităm beneficiilor IMM-urilor implicate, deci a, dimensiunea economică și cea socială de asemenea, cred că există posibilitatea de a avea mai multe locuri de muncă ecologice, o absorpție îmbunătățită a fondurilor care este absolut necesară în Europa Centrală și de Est, cel puțin într-unele dintre ele. Iar cetățenii europeni vor avea mai, un acces mai bun în ceea ce privește cheltuielile energetice asemenea investiții, dacă ele ar fi Uh, eligibile conform uh, FEDER nu înseamnă că nu pot fi eligibile și în fondul de coeziune. Pentru că potențialul folosirii energiilor regenerabile în domeniul locuințelor este subdezvoltat. Pentru acest scop e nevoie de fonduri suplimentare datorită diferenței dintre criteriilor de eligibilitate dintre fondul de coeziune și FEDER am avut mai multe dialoguri, mai multe discuții și susținem ideea folosirii fondului de coeziune pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în instalațiile respective și anume Întreprinderile care se bazează pe cogenerare și încălzirea centralizată în mediul urban uh, sunt elemente foarte importante. Ele ar trebui să joace un rol cheie în ceea ce privește eficiența energetică și folosirea prețurilor energetic și folosirea uh, și reducerii emisiilor. Excluderea susținerii pentru asemenea instalații uh, ar însemna o mișcare împotriva mediului, ceea ce se opune strategiei 2020. Articolul 3 care presupune prioritățile de investiții, după cum veți vedea în documentul de lucru, consider că este pozitivă includerea întăririi capacității instituționale menționată în proiectul de raport, dar nu este abordată în mod specific și Uh, fără să vorbesc prea mult, m-aș referi la învățămintele pe care le-am tras din experiența Greciei, la învățămintele trase în, uh, ca, din cazul României și Bulgariei. Trebuie să îmbunătățim capacitatea instituțională și administrativă uh, și referitor la acest instrument conectarea Europei. Cum putem să punem la punct proiecte complexe, proiecte pe scară largă? Avem nevoie de persoane profesioniste, foarte bine pregătite. Și când încercăm să rezolvăm problemele de capacitate instituțională și uh, administrativă, trebuie să facem acest lucru înainte de 2013, pentru că 1 ianuarie 2014 aceste resurse trebuie să fie deja puse în aplicare, să existe și trebuie să poată să fie funcționale în 100% din capacitatea lor. Domnul director general mi-a promis că Comisia va acorda toată atenția acestei dimensiuni și sper că vom putea face acest lucru într-o manieră benefică pentru statele membre. Și alte, mai sunt și alte aspecte. Bineînțeles, trebuie să respectăm prevederile tratatului, dar trebuie în primul rând să ne asigurăm că sunt împiedicate toate prejudiciile, iar fondul de coeziune uh, Uh, ideea de a folosi fondul de coeziune când nu se aplică principiul poluatorul plătește nu este tocmai cel mai bun. Sunt în favoarea acestui principiu, dar din punctul meu de vedere și pentru mulți dintre dumneavoastră aceasta trebuie să fie soluția extremă. Și avem nevoie de garanții și ni s-a promis din partea Comisiei că se va lansa noua, noua variantă uh, a evaluării de impact de mediu și a strategiei de mediu ca să ne asigurăm că poluatorul plătește până la urmă și numai în situații extreme se va aplica la, se va apela la fondul de coeziune pentru a plăti în acest sens. Și ultima punct, este vorba de condiționalitățile macroeconomice. Foarte mulți dintre dumneavoastră au spus acest lucru și uh, ieri Curtea de Conturi spunea același lucru. Este o manieră de a pedipsi fondul de coeziune, este o suprapunere cu alte prevederi și este inacceptabil, deoarece, stimați colegi, să nu uitați și nu mă voi referi la problemele menționate deja, ci avem o scrisoare a șapte state membre care a fost uh, prezentată la CAGRE, la Consiliul pentru Afaceri Generale, care a cerut reducerea drastică a bugetului pentru politici sociale. Dacă se întâmplă acest lucru, o să constatăm că solidaritatea și politica de coeziune vor rămâne uh, doar un cuvânt gol de înțeles trebuie să ne asigurăm și fac apel la dumneavoastră să, să, că ne asigurăm că vor vorbi cu toții cu o singură voce sau cel puțin în măsura în care putem, toate grupurile politice vor vorbi cu o voce unită, să susținem politic în momentul în care se adoptă raportul și în plenară, iar apoi să avem o voce puternică în momentul în care negociem cu Consiliul. Pentru că uh, noi nu vrem să facem probleme, dar și alții trebuie să gândească. Mulțumesc foarte mult, doamna Ukacinska. Vă rog, nu mai mult de două minute pentru toți vorbitorii. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja wyrażam nadzieję. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș dori doar să spun că sper că va exista un acord între toți și că nu va exista nicio reducere a acestui fond de coeziune. Trebuie să spunem foarte clar că toate aceste fonduri au un impact direct asupra, asupra dezvoltării economice, asupra relansării economice în diversele state membre. Prin urmare, este extrem de important să fim uniți. O mică remarcă în ceea ce privește regulamentul cu privire la fondul de coeziune. Se pare că Comisia Europeană nu a făcut o analiză completă Trebuie să înțelegem foarte bine că diversele state membre nu au același uh, potențial de dezvoltare și nu au toate aceea, aceea, aceleași nevoi. Există diferențe între statele vechi și între statele noi, ce, cu cele 12 state noi, care au alte nevoi de infrastructură, alte nevoi de dezvoltare. Sunt de acord cu toate aspectele care vizează protecția mediului și tranziția la o economie ecologică cu puține emisii de carbon. Trebuie însă să luăm în considerare și un alt element. Pe lângă toate aceste teme destul de importante, există multe țări care încă trebuie să treacă peste, să depășească diferențele între ele și celelalte țări, să depășească această falie de dezvoltare. Trebuie ca aceste fonduri să fie investite într-o manieră mai flexibilă. Trebuie să existe mai multe posibilități Știm că acest fond, în primul rând, ar trebui să financeze dezvoltarea durabilă, însă ar trebui puse capăt diferențelor de dezvoltare. Trebuie dată o șansă țărilor care, bineînțeles, trebuie să protejeze mediul, însă trebuie să, își, însă trebuie să reducă diferențele de dezvoltare prin raport la alte state. Trebuie ca aceste priorități de investiții să fie reluate în text. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte spune domnul Țeller. Vreau să vă reamintesc că discuția pe care am avut-o la Strasburg, dragă domnule Boștinaru, și am spus că cea mai bună apărare a politicii de coeziune este aceea care ne pune, care pune la dispoziție statelor membre fondurile necesare pentru perioada următoare, pentru a pune în aplicare proiectele. Pentru că până acum există state care, pentru care um, există voința de a pune la dispoziție fondurile sau de a uh, lua din fondurile respective și de a pune la dispoziția altor fonduri. Deci a lua de la coeziune fonduri nefolosite și a le da mai departe. Um, eu cred că acest lucru este periculos și de aceea vreau să vă rog să încercăm să uh, facem ceva pentru a pune o presiune asupra acestor state membre de a folosi fondurile de coeziune pentru ca nu, să nu le pierdem. Eficiența energetică și cuplarea cu uh, construcția de locuințe. Mă întreb dacă sunt oare uh, sunt deja fonduri uh, la dispoziție pentru aceste proiecte, dar din păcate, din nou, rata de absorție este foarte redusă. De deci, aceea cred că este foarte important ca Uh, în primul rând, să avem grijă că sunt îndeplinite obiectivele care sunt deja stabilite și că fondurile pentru aceste obiective sunt folosite. Acum, uh, în ceea ce privește această autoritate, ea nu trebuie să fie doar o autoritate de finanțare, o autoritate care să poată să Uh, acționeze asupra planificării. În Germania, de exemplu, noi avem un sistem de planificare foarte complicat, ierarhic, de la nivel federal, la nivelul landurilor până la nivelul regional și local. Adică, dacă, bun, și de obicei în această planificare avem niște investiții pe termen lung, pentru că trebuie să purtăm și această discuție atunci când vorbim despre punerea în aplicare a unor obiective de transporturi sau de energie sau de telecomunicații, unde chiar operatorii privați sunt cei care joacă un rol foarte important în construirea infrastructurii. Și atunci eu cred că această autoritate, această, acest instrument Connecting Europe nu poate să își îndeplinească funcția. Și dacă nu poate să își îndeplinească funcția, atunci nici nu avem nevoie de ea. Mulțumesc. Mulțumesc, Joachim. Lambert van Nistelrooy. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc mult uh, raportorului. Vreau să vorbesc uh, despre un lucru care mi se pare mie important. În uh, observațiile referitoare la cadrul general, am spus deja că va fi foarte important ca în următorii șapte ani să investim foarte mult în infrastructură, inclusiv în infrastructura de cercetare. Nu mă gândesc aici doar la beton, asfalt, la drumuri, ci mă gândesc la instituțiile de cercetare. Și am spus aceste lucruri și în comisia noastră, dar și la ITRE. Am spus că este inacceptabil să avem doar 9%, 9% pentru vechile state membre pentru cercetare. De ce? Pentru că în uh, noile state membre nu există capacitatea de absorpție. Sigur că ne dorim crearea unor centre de excelență și acest lucru trebuie, acestea trebuie să fie create și în noile state membre. Nu se poate ca doar vechile state membre să profite de fonduri. Și asta e foarte important. Ați spus foarte corect, domnule Boștinaru. Obiectivele trebuie să fie foarte clare și nu e vorba doar de mediu și de străzi. E vorba și de infrastructura de cercetare. Și acest lucru trebuie să fie subliniat. Și sigur că Ehm, nu toate statele membre au aceeași, eh, același stadiu de dezvoltare a cercetării, însă vrem să ajungem la o Europa mai echilibrată și aici coeziunea teritorială trebuie din nou menționată concret. Pentru că acest fond are alocarea cea mai puternică de fonduri și de aceea trebuie să Uh, trebuie să promovăm acest lucru, pentru că dacă nu, nu vom reuși să colaborăm. Domnule președinte Victor, un minut dacă vrei să mai spui ceva. Foarte, foarte scurt. Da, dacă pot să spun, vreau să răspund pe scurt observațiilor. Și eu sunt în favoarea ideii ca banii să fie bine utilizați și capacitatea de rata de absorpție să crească dramatic, pentru că țara mea este cel mai prost exemplu astăzi din Europa. Și se pare că cel de-al doilea exemplu de la coadă este Bulgaria, dar nu mă refer la cazul României, ci mă refer aici la filozofia, la principiul ca statele membre ar trebui să poată să proiecteze și să implementeze proiecte în timp util pentru a evita pierderea banilor. Și atunci e nevoie de o creștere dramatică a creșterii capacității administrative. Sunt uh, pe aceeași linie cu domnul uh, Joachim Zeller. Și în ceea ce privește reducerea decalajelor în materie de dezvoltare, din nou, acesta este spiritul și obiectivul politicii de coeziune, dar um, cu criza pe care o trăim, așa cum a menționat și uh, colegul meu, vedem că, de fapt, decalajele cresc. Decalajele între dezvoltarea anumitor state membre și a altor state membre. Deci principiile ar trebui să fie puse în aplicare și în ceea ce privește economisirea energiei. Uh, eu nu sunt un uh, adept fervent al unor reguli obligatorii, ci cred că printr-o manieră flexibilă de accesare a fondurilor de coeziune pentru uh, economiile de energie în locuințe e, e necesară, pentru că așa putem să ajutăm și regiunile, nu doar instituțiile publice. Și dacă reprezentanții regiunilor și-au exprimat nevoile, dacă toți colegii din Europa Centrală și de Est au menționat uh, că lucrurile ar trebui să fie făcute, ar trebui să fie acceptate, cred că ar trebui să luăm în considerare și niște cereri. În ceea ce privește acest instrument, Conectarea Europei, sunt aproape de acord cu dumneavoastră. Sunt, în principiu, în favoarea acestuia. Dar sigur că diavolul e în detalii și sunt atât de multe semne de întrebare cu privire la modul în care um, această uh, acest instrument va funcționa, de aceea trebuie să clarificăm lucrurile. Acestea sunt aspecte care au fost menționate în discuțiile mele cu domnul uh, Piper, care este raportorul pentru instrumentul Conectarea Europei. Sunt uh, întrebări care au fost uh, menționate nu doar de eurodeputați, ci și de statele membre și avem nevoie de niște răspunsuri clare pentru a vedea dacă vrem această, acest instrument sau nu. Și în ceea ce privește centrele de excel excelență pentru cercetare și dezvoltare din statele membre, salut uh, cu entuziasm această idee a colegului Van Nistelrooy. Cred că este foarte importantă. Acum, astăzi, este cu atât mai important acest lucru atunci când fondurile publice disponibile în statele membre se reduc drastic. Cuvântul de ordine este austeritatea și austeritatea nu poate decât să distrugă Uh, spiritul politicii de coeziune. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Uh, doamna Mazzoni, uh, care ni s-a lăurat, alăturat, dorește să intervină. Din păcate, dar o rog să o facă cât mai scurt posibil. Doamna Mazzoni, mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze domnului Boștinaru că iau cuvântul după ce dânsul a făcut deja comentariile de încheiere, dar vreau să exprim un gând um, pe care nu l-am auzit menționat în ceea ce a spus domnul Boștinaru. Poate că a spus-o în introducerea pe care a făcut-o. Deci, o idee. Mă refer aici la posibilitatea de a extinde acoperirea din fondurile de coeziune la alte fonduri. Deci alte fonduri față de cele care sunt deja prevăzute, cele tradiționale, cum ar veni. Și în acest sens n-am primit nimic din partea comisiei. Eu, așa cum am spus-o de mai multe ori, sunt în continuare de părere că e nevoie ca fondul acesta să fie eficient, să fie mai productiv. Dar acest obiectiv de creștere a productivității nu ar trebui să se crească nu ar trebui să se atingă prin extinderea sectoarelor în care să se intervină din acest fond, ci mai degrabă ar trebui crescută productivitatea printr-o mai mare flexibilitate, prin programe multifond, deci finanțate din mai multe fonduri. Uh, și de aceea e nevoie de o mai mare compatibilitate între diferitele fonduri, astfel încât acestea să poată să fie combinate într-un mod flexibil în sectoare uh, diferite, de la infrastructură la mediu, care sunt cele care se găsesc în mod tradițional sub uh, incidența codului de uh, fondului de coeziune. Cred că acesta este un punct uh, fundamental care se găsește în uh, proiectul domnului Boștinaru, dar cred că trebuie să intrăm mai mult în profunzime și să subliniem acest principiu. Doamna președinte, com reprezentantul Comisiei. Da, mulțumesc. Nu vreau să repet uh, pașii pe care îi prevedem pentru uh, mecanismul conectarea Europei, pentru că deja am discutat acest lucru. În ceea ce privește uh, eficiența energetică și locuințele, cred că aici sunt două chestiuni. Una de principiu și una de punere în aplicare. Chestiunea principială, din perspectiva Comisiei, fondul de coeziune este mecanismul pe care îl avem pentru infrastructura de bază pentru a face lucruri, de asemenea, în domeniul mediului, în, mod, în domeniul transportului. Și suntem convinși că există încă nevoi semnificative în noile state membre în aceste domenii. Acum, în ceea ce privește eficiența energetică și uh, locuințele, acestea sunt eligibile să primească finanțare prin FEDER, așa cum a spus domnul Boștinaru. Analizând uh, perioada actuală, sumele pentru țările eligibile din fondul de coeziune se ridică la între 1 și 2% din uh, anvelopa totală. Deci, în momentul de față, nu suntem convinși că există nevoia de a uh, deschide aici fondul de coeziune pentru că resursele disponibile prin FEDER nu sunt exploatate în totalitate. Dacă am avea undeva 5-10%, poate am avea un argument uh, justificat, dar deocamdată nu îl avem. Acum, în ceea ce privește sectorul uh, uh, schimbului de certificate, aici e un sector foarte tehnic, dar ce e important pentru noi E nevoie de un mecanism care să, operaționeze, să opereze la nivel uh, european, și anume acest uh, regim de comercializare a certificatelor de emisii și care să nu fie subminat. El trebuie să aibă un impact în domeniul uh, cunoscut sub numele de sectorul ETS, energia, trebuie să aibă un impact asupra prețului carbonului și să nu submineze să nu subminăm mecanismele din sectorul ETS. Asta nu înseamnă că nu putem investi în cogenerare și în încălzire. Într-adevăr, putem să vedem, uh, putem să alegem anumite uh, instalații țintă care utilizează energie regenerabilă de exemplu. Pentru acestea e posibilă utilizarea acestor fonduri. Asta e o chestiune importantă pentru comisie și uh, cu mare plăcere o să putem intra în discuții mai tehnice. Salutăm uh, comentariile raportorului privind capacitatea instituțională și importanța principiului poluatorul plătește și uh, dorim să susținem această comisie pentru a ne asigura că aceste principii vor fi înscrise în document. Mulțumesc. Trecem la ultimul punct. Joachim Zeller, Gruparea Europeană, Europeană pentru Cooperare Teritorială și dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președinte. Timpul este uh, rămas la dispoziție foarte puțin, deci am să încerc să mă uh, exprim foarte pe scurt și apoi să dau ocazia colegilor uh, să discutăm. După cum știți, am mai discutat uh, despre uh, grupările europene de teritori- cooperare teritorială. Uh, există deja uh, foarte multe astfel de uh, grupări și uh, sunt, uh, suntem parțial mulțumiți de cadrul pe care l-a creat Comisia pentru aceste grupări. Este foarte interesant acest tip de cooperare și acest lucru se concretizează în, fa- în faptul că în fiecare săptămână apar noi cereri ale actorilor care sunt interesați să creeze o astfel de grupare pentru a putea coopera la nivel teritorial. Și cred că discuția va continua și în aprilie, când avem audiere cu experți pe acest subiect. Și uh, vreau să fac o observație. S-a spus că regulamentul privind cooperarea teritorială nu dă posibilitatea cooperării teritoriale cu state terțe. Uh, acest lucru s-ar putea face pentru că uh, în uh, revizuire se prevede și această uh, posibilitate de a include uh, prin instrumentul de vecinătate, de asemenea, um, această cooperare teritorială cu regiuni sau actori din state terțe. Cred că acest instrument trebuie să fie popularizat în continuare în rândul tuturor colegilor pentru că aceste grupări vor putea să fie active în toate domeniile de uh, politică, inclusiv în domeniul apei, energiei, transporturilor, serviciilor poștale și sigur că va trebui să uh, discutăm uh, despre punerea în aplicare a uh, dispozițiilor noi pentru uh, grupările europene, pentru că acestea încep să devină un instrument tot mai interesant pentru regiunile de frontieră, mai ales, care ar dori să uh, utilizeze acest instrument juridic. Aștept cu mare plăcere dezbaterea cu colegii. Mulțumesc! Președinta, vă mulțumim foarte mult, uh, Joachim. Acum, doamna Smolcova. Myslím si, že treba celkom jasne povedať, že... Cred că este foarte important să spunem clar că susținerea Comisiei pentru acest document uh, a fost foarte bună. Avem un document uh, bine alcătuit. Uh, documentul alcătuit de domnul Țeller este ușor de citit, este foarte clar stabilește clar care sunt principiile, obiectivele și argumentele pentru simplificarea acestor proiecte. De asemenea, este foarte important să observăm că înainte de redactarea acestui document am avut un proces larg consultativ al tuturor părților interesate și au fost incorporate o serie întreagă de observații în acest document. Inovațiile cele mai importante din propunere sunt foarte clar notate în document, sunt foarte clar subliniate și cred că se bucură de susținerea noastră a tuturor. În viitor, aceste inovații vor ușura gruparea, formarea acestor grupări. Raportorul a notat uh, foarte bine nevoia de îmbunătățiri în viitor, are oarecare rezerve, dar dar cred că este foarte important să subliniem apelul lansat către toate statele membre de a-și analiza, de a-și alinia uh, legislația și practicile la obiectivele generale, pentru că, de fapt, aici am avut cele mai mari probleme, cele mai multe obstacole au fost la nivelul statelor membre. Deci trebuie să vedem cum putem îmbunătăți acest document. Sunt mai multe posibilități, dar trebuie să aducem alături de noi și statele membre. Mulțumesc, doamna Husmanova, pentru liberali. Mulțumesc foarte mult, nu voi repeta ce au spus deja colegii mei până acum. Aș dori doar să accentuez câteva puncte. În primul rând vreau să-l felicit, să felicit Comisia pentru amendamentele propuse la regulament. Vedem că au fost rezolvate aproape majoritatea problemelor din acest domeniu și acum vedem foarte clar care sunt uh, scopurile simplificării și încercarea de simplificare. Șansele pentru aderarea la un asemenea grup uh, sunt foarte mari pentru ONG-uri și pentru alte organizații de acest uh, tip. Adăugarea de noi membri la grup este iar o schimbare bună și uh, susțin principiul acordului pentru că eu cred că în felul acesta se garantează siguranța și șansa mai bună de a planifica uh, pentru nou, cooperarea noi, noilor grupuri care apar. Cred că trebuie să discutăm în continuare perioada uh, care a sporit uh, de două ori. Nu știu dacă este uh, o soluție foarte bună. Conform analizei, uh, întârzierile sunt datorate lipsei de claritate, lipsei de claritate a procedurilor care trebuie urmată și a lipsei de coordonare uneori, dar cred că statele membre și-au îmbunătățit activitatea din acest punct de vedere. Sunt de acord cu raportorul, cu domnul Zeller, privind ideile unui ghișeu unic uh, care va îmbunătăți activitatea și de asemenea salut inițiativa Comisiei de a lărgi domeniul de aplicare al scopurilor grupului care va contribui la uh, atingerea obiectivelor din strategia Europa 2020. Vreau să spun că aceste grupuri europene pentru cooperare teritorială au un potențial foarte mare și trebuie să le susținem încercând să menținem esența lor și nu trebuie să le complicăm funcționarea grupurilor care deja există. Mulțumesc foarte mult! Ședinte, uh, felicit pe colegul Țeler pentru documentul prezentat astăzi, care, într-adevăr, este foarte pragmatic și vine cu simplificări clare la această formă care ființează din 2007 în Uniunea Europeană aceste, aceste grupuri de cooperare teritorială. Sigur, fiind la început, ă, sunt binevenite măsurile de simplificare, pentru că la modul concret, încă astăzi și cred că mult mai pregnant în țările din Est, Uh, situaia este mult îngreunată de structurile juridice contabile administrative naionale mult diferite sau cu diferene majore de o parte i de alta a frontierei sau la, părții, la cei care participă la această colectivitate la acest, această grupare. îmi permit să vin cu câteva idei practice în continuare pentru că vinerea trecută am organizat o primă întâlnire de lucru în care am Uh, startul uh, unei grupări de cooperare teritorială în europa între ungaria i românia la care au participat am invitat reprezentani din ministere din administraiile regionale din ageniile naionale dar i din administraiile locale i normal i în această întâlnire au reieit foarte multe din aceste aspecte de care ne lovim le discutăm noi astăzi dar acolo autoritățile se lovesc pentru că sunt diferențe mari încă de legislație foarte mari. este suficient să spun că dacă se dorește colaborarea a două spitale pe cooperare la nivelul sănătății sunt de o parte și de alta un spital să spunem administrat de o comunitate locală cu zece zero de locuitori i dincolo în partea cealaltă de minister sau simplu revin la exemplul pe care l am dat un drum local de șase kilometri jumătate din el într o ară este a unei comunităi de doi zero de locuitori i dincolo a ministerului de resort direct a ministerului. sigur că acesta este cadrul care practic ajută la sintetizarea la concretizarea tuturor proiectelor și programelor din regiunea transfrontalieră. Și aici eh, ne legăm de raportul doamnei Manner, pentru că, sigur, există o mare interferență. Trebuie stabilite prioritățile la nivel transfrontalier și acesta este cadrul posibil. Normal, nu toate proiectele aici sunt eh, finanțate de fondurile europene, pot exista proiecte finanțate din bugetele locale sau din alte surse dar repet este un cadru de prioritizare a unor proiecte transfrontaliere transnaionale sau chiar uh, interregionale. Uh, de aceea salut uh, inclusiv ideile noi de la ghișeul unic poate până la criteriile de respingere a cererilor aici poate mai este de discutat dar oricum măsurile pragmatice vin să simplifice Eh, mult eh, situația. O singură frază în final, tot așa în țările din Est există o mare diferență inclusiv la criteriile de, diferite de remunerare a activității celor care participă, salarizarea lor. Cred că așa cum se propune un criteriu unic de finanțare pe proiecte, cred că și aici mai mult am putea stabili, stabili deja la nivel european criterii similare în cooperarea sau în proiectele transfrontaliere, transnaționale sau interregionale, normal specifice țărilor participante la proiectul respectiv. Mulțumesc și încă o dată felicitări colegului Țelă. Thank you. Joachim, would you like to... Joachim, doriți să reacționați? Äh, da-, da, foarte pe scurt. Mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru contribuțiile la această dezbatere. Uh, mă bucur să văd că avem o cooperare foarte bună uh, și că vom putea îmbunătăți acest document. Domnul Matula s-a referit la punerea în aplicare a unei astfel de grupări, obiectivele care sunt urmărite de această grupare. Sigur că asta necesită bună, uh, bună voința tuturor uh, celor de, la, de pe teren, indiferent de nivelul de guvernanță care este implicat. Și acest lucru noi nu putem să-l um, preluăm la nivel european. Noi putem doar să oferim uh, cadrul și posibilitățile pentru ca actorii de, la, de pe teren să poată să se ocupe de lucruri. Domnul Boștinaru, două remarci. Una, se referă la compatibilitatea regulilor, care este fundamentală atunci când se combină atât de multe fonduri. Pentru că avem deja clarificări din partea Comisiei. Uh, fondurile FEDER, uh, Fondul uh, Social, Fondul de Coeziune, Fondul de Dezvoltare Rurală vor fi gestionate într-o manieră coerentă. Regulile vor fi compatibile. Dar ce se întâmplă cu celelalte fonduri? Și vedem că vom avea această abordare multifond care uh, necesită în mod iminent un răspuns uh, pentru situația în care regulile uh, sunt în contradicție. Și acum, deocamdată, uh, avem un vid aici. Și apoi, care va fi rolul comunităților în regiunile care sunt implicate în astfel de proiecte? Cred că e important ca vocea lor să fie auzită și rolul lor să fie recunoscut uh, ca atare. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, Peter Perkovic, dacă doriți să comentați. Da, mulțumesc. Am să dau cuvântul uh, colegului meu, David Sweet. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Joachim Zeller pentru acest raport uh, foarte util și foarte bine documentat pe această modestă propunere de modificare. Cred că înțelegem bine cu toții faptul că aici propunem ceva ce nu face parte din politica de coeziune, din pachetul de coeziune în sens uh, formal. Chiar dacă a fost publicat în aceeași zi, nu e vorba aici de alocarea unor fonduri pentru obiective specifice, ci e vorba de un instrument tehnic care să permită uh, cooperare și gestionarea mai bună la nivel uh, uh interregional, uh, transfrontalier Um, cu fonduri europene. Uh, vreau să felicit uh, Parlamentul și Comisia pentru această dezbatere. Încă n-am avut o astfel de dezbatere în contextul, în Consiliu și sperăm că vom avea astfel de discuție, pentru că deocamdată um, au discutat despre chestiuni pe care ei le consideră mai importante. În ceea ce privește punctele specifice menționate în raport, nu, nu avem nicio problemă majoră. Vrem să subliniem un lucru și anume, GECT pentru noi este un instrument. Un instrument care este disponibil pentru diverse tipuri de activități de cooperare. Pot să fie uh, finanțate prin uh, cooperarea teritorială, pot fi finanțate și complet separat, prin uh, fonduri locale, naționale, fonduri de cercetare și vedem deja astfel de activități cu finanțare multiplă. De aceea am scris această modificare a regulamentului în ideea de a facilita utilizarea acestui instrument cât mai mult posibil, dar pentru a nu, dar n-am vrut să introducem niciun fel de obligații um, sau să încurajăm uh, oamenii să folosească acest fond uh, pentru că aduce un avantaj. Vrem să folosească pentru că îl consideră util. Uh, salut susținerea eurodeputaților, stimaților eurodeputați, pentru aprobarea tacită în crearea unei grupări. Aceasta e cea mai mare problemă până acum, pentru că procedurile de înființare, de autorizare au fost foarte um, lungi, s-a tergiversat foarte mult răspunsul din partea autorităților naționale către um, grupările teritoriale. Uh, știm că conform uh, structurilor juridice și Constituțiilor naționale, autoritățile naționale sunt cele care controlează ce fac uh, autoritățile locale. Nu vrem să intervenim aici, dar credem că ar trebui să-și asume și responsabilitatea de aș de a face obiecțiile, dacă au obiecții, de a le face cunoscute clar și rapid pentru a clarifica uh, lucrurile. Pentru cei care vor să înființeze o grupare europeană. Și apoi, Uh, acest element al uh, implicării țărilor terțe a fost pentru noi uh, cel mai uh, uh, interesant instrument nou și credem că deocamdată Uh, am văzut o reacție favorabilă și din partea dumneavoastră și din partea Consiliului. Sigur că vor mai fi chestiuni tehnice care trebuie să fie clarificate și rezolvate, dar sunt încrezător că dacă um, colaborăm în următoarele săptămâni, vom îmbunătăți uh, acest document um, în uh, în favoarea grupărilor uh, teritoriale. Doamna președinte, vă mulțumesc pentru contribuții, pentru dezbatere. Vreau să vă reamintesc că în această uh, sală vom avea întâlnirea referitoare la simplificare cu Joachim Martin și cu uh, echipa sa, dar nu se va servi masa de prânz, deci <laughs> trebuie să mâncați altundeva. Următoarea întâlnire este în martie, 90 și 2, 19 și 20 în martie. Deocamdată discuția noastră se încheie. Mulțumesc!